it's here. We can ah, good, great. Uh, good morning, everyone. As usual. Bună dimineața, dragi colegi. Ca de obicei, primul lucru pe care îl facem este să adoptăm ordinea de zi. A fost revizuită și vi s-a distribuit luni. Dacă nu sunt obiecții, atunci considerăm că este adoptată, fără modificări. trebuie să vă povestesc cum stau lucrurile cu negocierile interinstituționale referitor la ETS, la cel de-al cincelea uh, dial trialog trialog uh, informal, uh, cele Uh, trei uh, instituții au discutat variabilele dosarului, cum ar fi mandatul uh, obținut de la Coreper pe 6 octombrie. Ne-am concentrat pe dispozițiile care se referă la consolidarea ETS, protecția împotriva relocărilor de carbon și fondurile. Instituțiile au avut discuții pe larg cu privire la un variantă de pachet de înțelegere și au explorat diferite opțiuni pentru un text de compromis și în ciuda dialogului constructiv și a eforturilor enorme din partea ambelor, ambilor colegiuitori și a Um, ale Comisiei de a ajunge la o apropiere a pozițiilor încât să se ajungă la un acord. Până la urmă s-au blocat negocierile la partea de standard de performanță. Apoi, în ceea ce privește ETS Aviație, ieri au avut, uh, avut loc trialogul, al doilea și ultimul, și am convenit asupra multor chestiuni pe fond, cum ar fi derogările actuale pentru uh, zboruri uh, ex, mm, suplimentare EA, care să fie extinse până la 21 uh, septembrie 2023, de asemenea revizuirea unui articol în care se specifice uh, detaliile pentru revizuire, apoi um, licitarea de 15% care va fi evaluată după revizuire. în Comisia intenționează să facă o propunere pentru creșterea acestui procent, apoi uh, clauza de salvgardare cu privire la prote protejarea integrității EUETS uh, a fost revizuită ca urmare a propunerii Consiliului cu privire la această dispoziție. Așa că s-a făcut um, o declarație interinstituțională Uh, astfel încât uh, OACI să um, acționeze cu transparență și să informeze cu privire la deciziile luate și, în sfârșit, uh, cu privire la actele delegate sau de punere în aplicare cu privire la dispoziție MRV sau um, lăsat pentru următorul trialog pentru că acestea fac parte din revizuirea generală a ETS. Acestea au fost comunicările mele cu privire la uh, negocierile interinstituționale în curs. A couple of announcements. Um... Și câteva anunțuri, de fapt unul singur. Ca urmare a deciziei plenare de a trimite regulamentul privind uh, partajarea eforturilor înapoi către ENVI pentru negocieri interinstituționale și în conformitate cu um, articolul 69F, echipa de negociare va fi prezidată de către mine și va uh, fi formată din raportorul domnul Cheprandi și de către raportorii din umbră. Veți primite, veți primi uh, sau ați primit deja dosarul uh, um, ședinței de astăzi și avem interpretare în 20 de limbi. Acum trecem la ordinea noastră de zi. Primul um, um, subiect este obiecția cu privire la proiectul de, uh, punere în, de act de punere în aplicare pentru reînnoirea aprobării substanței active glifosat. N-am să vă povestesc acum uh, contextul. Nu avem așa mult timp, așa că putem să începem direct uh, dând uh, cuvântul coraportorilor. O să încep cu Pavel Poci. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Astăzi am să vorbesc în cehă. Vă rog să vă puneți căștile. Um, uh, Nejprve bych chtěl poděkovat kolegům Konečné. Mulțumesc. În primul rând aș dori să le mulțumesc colegilor, doamna Coneșca, domnul Ledhait, domnul Pedicini, lui Frederic Ries. Împreună am uh, formulat această obiecție pe care a prezentat-o doamna președinte împotriva actului um, de punere în aplicare al Comisiei în conformitate cu um, um, regulamentul um, 1107 al um, um, Parlamentului și Consiliului cu privire la punerea pe piață a produsului glifosat. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperare. Comisia a sugerat ca um, acest produs să primească o renoire pe încă 10 ani. Deocamdată nu s-au, s-a întrunit majoritatea necesară și nu e surprinzător pentru că Comisia a încercat să reautorizeze acest uh, produs timp de 9 ani și deși și EFSA și ECHA au uh, avut un aviz favorabil autorizării, acestea ignoră realitatea. Iar uh, um, um, s-a vehiculat faptul că nu ar avea efecte carcinogene, dar au apărut uh, evoluții în Statele Unite, unde uh, au loc procese um, din partea unor persoane care sunt uh, bolnave, au o serie de boli grave, printre care un linfom și au um, venit cu o serie de probe justificative care ridică îndoieli cu privire la anumite studii referitoare la produse Monsanto, unele realizate și de Monsanto însăși. Iar acestea, de fapt, au stat la baza studiilor uh, realizate de către ECHA și EFSA. Așa că noi ar trebui să avem uh, date fiabile mai sunt și alte suspiciuni de plagiat și legate de faptul că Comisia a ignorat 1,3 milioane de cetățeni europeni care doresc să se interzică glifosatul. Aș dori de asemenea să trag o serie de, com- de concluzii științifice. Sunt studii din 2016 care vorbesc despre un risc sporit de melanom la piele din cauza expunerii la pesticide, ierbicide și fungicide, mai ales atunci când concomitent apare și expunerea la soare. De asemenea, există un studiu din 2016 care menționează expunerea um, la Uh, glifosat și legăturile cu linfomul Hodgkin și cu leucemie. De asemenea, este clar că există niște produse comerciale, cum ar fi decamba, care conțin glifosat, schimbă sensibilitatea um, organismului la antibiotice. Pentru că glifosatul se folosește în doze mici, cam peste tot, uh, poate să ducă la rezistență anti, la antimicrobieni, lucru care n-a fost deloc menționat de către comisie. O serie de acizi care clar duc uh, la distrugerea eritrocitelor din organismul uman. Comisia nu a ținut cont de toți acești uh, factori. Regulamentul 1107 uh, din 2009 stipulează clar că măsurile din regulamentul acesta trebuie să se bazeze pe prevenție pe preîntâmpinarea oricăror efecte adverse asupra sănătății oamenilor sau a animalelor. Și Parlamentul uh, a ridicat uh, obiecții repetate și ar trebui să, face, să facă acest lucru dacă nu sunt uh, reflectate solicitările. Și în 2016 am cerut o interdicție um, um, Uh, imediat uh, în apropierea parcurilor și a locurilor de joacă. De asemenea, um, acolo unde se pot folosi programe de um, uh, reintegrare a plantelor. De asemenea, solicităm o eliminare treptată, phase-out, a utilizării acestei um, substanțe în următorii trei ani. De asemenea, venim și cu sugestii specifice pentru un compromis uh, posibil, să existe o perioadă de tranziție pentru agricultori și trebuie să existe un studiu independent, subliniez independent cu privire la glifosat, pentru că nu a existat unul până acum. Iar EFSA și ECHA au folosit uh, din nou și din nou aceleași studii sponsorizate de Monsanto și de alți actori uh, comerciali. Bineînțeles că avem nevoie de aceste agenții ca să ne îndeplinim mandatul, dar acelea trebuie să-și facă bine treaba. Bineînțeles, eu nu mă aștept ca toată lumea să sprijine aceste obiecții. Știu că unele state membre nu numai că sprijină glifosatul să existe în următorii 10 ani, dar chiar um, solicită să nu existe niciun fel de uh, limite cu privire la ierbicide. Uh, um, din păcate, de exemplu, Regatul Unit uh, vrea ca glifosatul să se folosească ca disecant înainte de recoltare, lucru cel mai rău de făcut. Parlamentul um, s-a opus unei astfel de utilizare a glifosatului și chiar și Comisia a făcut solicitări în acest sens. Și nu se menționează în această rezoluție, dar având în vedere comportamentul unor state membre, dacă par, obiecțiile acestea merg mai departe, cred că ar trebui să subliniem încă o dată aceste preocupări. Sigur, nu mă aștept ca Comisia să considere că este valabilă obiecția noastră, dar am dori ca um, uh, DG să se bazeze și pe um, um, informațiile noastre, din câte știm, uh, vor exista um, uh, proceduri în instanță din partea um, părților interesate, pentru că se pare că Comisia nu mai reglementează deloc situația. Producătorii o fac uh, și sper să sprijiniți cu toții această obiecție împotriva autorizării um, glifosatului. Um, mulțumim, uh, ați intervenit șapte minute. Avem um, o limită de timp pentru că acest subiect a fost introdus uh, suplimentar pe ordinea noastră de zi. Avem și voturi astăzi. Vă rog, nu vreau să vă interup, dar uh, nu vă mai repetați uh, argumentele și dacă se poate fiți uh, um, succinți. Nu vreau să dai cuvântul nimănui. Vă rog uh, să vă țineți de promisiunea aceasta. Doamnă Corneci, vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc! Ce am observat în uh, ultimii ani um, la Comisia Europeană cu privire la reautorizarea glifosatului este fără precedent. Aș, aș spune că sunt dezgustată, dar uh, acum nu mai sunt. Am fost uh, dezgustată acum șase luni, acum sunt doar obosită. M-am săturat, e deja un deja vu. Societatea civilă, Um, mediul academic, uh, Parlamentul European, tot indică um, efectele negative ale glifosatului și comisia le tot ignoră și vrea să reautorizeze glifosatul cu orice preț, fără să țină cont de toate dovezile. Noi am observat că au existat tot felul de scandaluri în care a fost implicat mm, Monsanto și modul cum influențează studiile științifice. Am vorbit deja despre comunicările um, care au, s-au scurs în presă și care s-au referit um, la această companie ca care de fapt a dat comandă pentru niște studii și apoi le-a prezentat ca fiind independente. De ani de zile această companie a fost la curent că acest produs poate să fie vătămător, dar n-a făcut nimic. Și în ciuda tuturor acestor dovezi, Comisia vrea să autorizeze glifosatul pentru următorii 10 ani. Comisia încearcă să evite controlul democratic. Actul de punere în aplicare ni s-a înaintat foarte târziu și n-am avut suficient timp să pregătim um, o obiecție. Comisia folosește procedura aceasta și încearcă să evite un control democratic. De aceea au venit atât de târziu cu propunerea aceasta, ne-au trimis așa târziu, pentru că nu vor să ne audă protestele, deci, pentru că noi am tot protestat în comisia noastră. Comisia Europeană își bazează uh, propunerea pe date științifice false, adaptate intereselor industriei. De aceea, Parlamentul European trebuie să reacționeze acum. Comisia Europeană ne tot um, um ignor inițiativele civice, dar trebuie să asculte vocea a 1.300.000 de mii de locuitori din Europeană care au semnat o petiție împotriva uh, glifosatului. Um, acum um, câteva luni am um, invitat Comisia să examineze mai atent documentele Monsanto, însă Comisia n-a făcut acest lucru ceea ce nu face decât să ne confirme faptul că Comisia vrea să ignore adevărul și vreau să uh, dovedim că noi nu suntem la fel ca și Comisia. Domnul Eichhout, mulțumesc vreau să adaug la argumentele care s-au prezentat ceva, pentru că așa ne-ați rugat, domnul președinte. Sigur, avem o discuție foarte aprinsă cu privire la caracterul cancerigen al acestei substanțe. Dar trebuie să știm că, de fapt, glifosatul um, ucide viață este vorba de un uh, brevet pe care îl are ca antibiotic. Este un lucru foarte important, este cunoscut, se regăsește și în uh, activitățile ECHA și EFSA și ECHA concluzionează că glifosatul este toxic pentru a, în viața acvatică pe perioade foarte lungi. Deci, dezbaterea acum s-a limitat așa doar la efectele cancerigene, dacă există sau nu, dar aici să spunem că există Um, îndoieli și am putea să introducem aici principiul um, uh, precauționar. Dar dacă ne uităm asupra efectului asupra vieții sălbatice, asupra vieții acvatice, acolo deja lucrurile sunt foarte clare și despre asta trebuie să discutăm aici. Și apoi, sunt unii care spun că da, nu sunt um, alternative pentru agricultori. Păi vă putem arăta un raport publicat ieri care arată că există tot felul de alternative, însă este adevărat că acestea Mm, că e nevoie de timp pentru a face adaptarea. De aceea, noi dorim să spunem o rezoluție că vrem să se încheie o perioadă, să nu mai poată fi folosit după anul acesta, dar um, oferim o perioadă de trei ani de eliminare treptată astfel încât uh, agricultorii care um, îl folosesc să poată să îl elimine treptat. Și acest lucru apare în poziția noastră. Știm că există alternative și le acordăm timp să le uh, folosească. E o propunere mult mai logică decât ceea ce propune uh, Comisia, și anume rănăirea pe 10 ani. Și în sfârșit, doamnă președinte, și aici aș dori să adresez o întrebare Comisiei. Știu că se ocupă de acest lucru. De ce n-a primit um, Parlamentul imediat um, propunerea și să nu mie că vă puteți uita pe internet. Știm că a fost trimis către Consiliu, um, dar nu în același timp și Parlamentului. Lucru care Comisia chiar ar trebui să explice pentru că ne confruntăm cu niște termene foarte scurte care ne enervează pe toți, mai ales noastră ca președinte. Mulțumesc, domnule Eichhout. Domnul Pedicini de la FDD. Grazie Presidente, mi allineo a quello che ha detto eh, il collega Aicaut, anche se... Mulțumesc, eh, domnul președinte. Eu um, sunt foarte mult de acord cu domnul Aicaut. Eh, Dacă se acordă o renoire a autorizație pentru glifosat, noi o vom pune mereu, înțelegem că, va, că trebuie să existe o perioadă de tranziție, una scurtă, dar nu putem să facem mai mult de atât. Din motivele pe care le-au menționat și antevorbitorii mei, dar și pentru că această chestiune a subliniat slăbiciunea instituțiilor Uniunii Europene în fața multinaționalelor de proporții. De asemenea, um, se pune și problema negocierilor internaționale. Nici uh, mecanismele noastre de control nu sunt um, potrivite. Ne trebuie mai multă transparență și trebuie să ne asigurăm că se folosesc probele știu, științifice și că aceste organisme de control chiar sunt independente. Eu provin dintr-o zonă unde se produc multe cereale iar glifosatul se folosește pentru a se utiliza în faza dinainte de recoltare, iar în partea um, de nord a continentului se poate uh, produce grâu durum um, într-o manieră care permite prețuri um, foarte scăzute. Dar acest lucru perturbă piața, alții nu pot să concureze, iar în sudul uh, Europei uh, se produce grâu durum pentru producția de paste uh, în Europa, dar și pentru export, iar acest producător nu mai pot să concureze. Dau faliment, nu primesc nimic în schimb oamenii mănâncă la fel de multe paste ca și înainte, însă acum trebuie să începem să importăm durum uh, din um, Canada, lucru care este de neacceptat, trebuie să se oprească. Mulțumim, doamna Rees. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succintă și să nu uh, repet ce au spus colegii mei. Eu uh, am consemnat această obiecție, deci sunt de acord cu ei vedem uh, că avem încă o rezoluție a Parlamentului nostru. Um, cred că mai sunt, uh, că au trecut cam 8 zile de când am avut uh, audierea comună cu Comisia ECRI. Timp de 3 ore am ascultat argumentele agențiilor, nu ne-au spus nimic. Ne-au prezentat tot felul de argumente contradictorii. Um, timp de 3 um, ore EFSA și um, ECA și la finalul celor trei ore n-am aflat nimic nou. Uh, oamenii politici trebuie să se hotărească dacă știu, dacă am înțeles bine, pe 25 că va vota Comitetul Experților. Nu știu dacă um, nu va fi cumva amânat, dar uh, va fi până la sfârșitul anului. Um, de asemenea, acest lucru corespunde și cu votul nostru cu privire la această rezoluție, unde noi propunem o cale rezonabilă. Bas a spus foarte bine că noi am diluat foarte mult uh, uh, propunerea noastră, pentru că e rezonabil ce propune, vorbim de acest phasing out, despre eliminarea treptată. Uh, pe când uh, ceea ce propune Comisia nu este posibil în contextul actual. Uh, Până la urmă, uh, nu aveți decât um, o putere de um, um, uh, contribuție, da, dar noi vrem să se aplice principiul precauției. Asta e radical. Apoi propunem această eliminare treptată. Nu să mai explic eu, că am mai spus și uh, baz. Iată, încă trei ani care să permită uh, sectorului uh, să vină cu aceste alternative care sunt uh, la dispoziție. Sunt cam scumpe acum, dar ar permite agricultorilor să um, continue activitatea. Noi um, am tot uh, primit telefoane de la agricultori, dar ce vreți să ne facem? Să ne ducem cu uh, sapa și grebla um, pe câmp? Nu, uh, tocmai de aceea vrem să le dăm instrumente, uh, să aibă timp să facă acest lucru. Și închei. Deja uh, guvernele au spus că votează nu în comitetul de experți Franța și Italia și mai e punctul 7 din rezoluția noastră, esențial, este esențial ca agențiile europene să aibă mijloacele, resursele necesare să comande studii științifice cu adevărat independente. Este absolut esențial. Thank you. Uh, now, as a shadow... Mulțumesc. Ca raportor din, la raportor din umbră doar uh, o intervenție. Doamna Delei de la PP, vă rog. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte, n-are rost să mai lungim vorba. Mai multe lucruri sunt uh, interesante în această obiecție, ținând cont de faptul că este foarte aproape de ce am votat în urmă cu 18 luni, mai puțin de 18 luni. Totuși, uh, un subiect mă deranjează în această obiecție. Da, vrem să trimitem un mesaj statelor membre, dar deja am făcut acest lucru în urmă cu 18 luni și vă amintesc că există două alternative. Ori renoim, ori retragem. Vom discuta oricum între raportori din umbră. Însă această uh, retragere după o perioadă de trei ani nu are niciun fel de sens, pentru că acum trebuie să hotărâm dacă renoim autorizația sau dacă o retragem complet, deci trebuie să găsim o poziție comună a grupurilor pe această temă. Ca mulți dintre dumneavoastră, consider că glifosatul nu este un scop în sine și că <clears throat> produsele care le folosim chiar și pentru curățenie, chiar și în casele noastre, nu sunt niște produse uh, uh, inofensive, dar eu ar trebui să știm dacă avem mijloacele necesare pentru a permite industriei noastre să fie complet independentă. Dar și noi, oamenii politici, trebuie să luăm o hotărâre uh, și să fim liberi de orice fel de influență. Mulțumesc, doamna Gărling, acum din partea ECR. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vreau să profit un pic de ocazie ca să trec în revistă ce facem noi aici, de fapt. Da, ne aflăm la Comisia Envi discutând despre un problem care ar trebui să fie bazat pe date științifice, dar răspunsul este unul emoțional. Noi trebuie să răspundem proporțional și rezonabil. Datorăm asta publicului. Mereu, membrii comisiei iau cuvântul și iau uh, și exprimă niște argumente total nefondate. Mă îngrijorează refuzul nostru de a ține seama de dovezile științifice în această materie. Moțiunea de rezoluție acuză Comisia că își depășește capacitatea de implementare, dar nimeni nu discută despre altceva. Nu cred că asta s-a întâmplat, de fapt se spune că nu se respectă principiul precauției. Nu e adevărat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci nimic, ci trebuie să ții cont de efectele acțiunilor tale și uh, că vei face ceva corect din punct de vedere proporțional, ceea ce și facem. Nu cred că este corect sau rezonabil să spunem că comisia nu a revizuit toate datele și studiile. Mi-a fost mie destul de clar uh, săptămâna trecută la audiere că a, a făcut chiar asta comisia. Dar E foarte mm, aiurea când asculți două persoane și apoi tragi concluzii diferite. Este total rezonabil să spunem că ECA și EFSA nu s-au uitat la dovezile științifice. Ba, s-au uitat, în opinia mea, și ne-au dat motive bune pentru uh, recomandarea lor cu renoirea pentru 10 ani. Se vorbește despre articolul 4 în proiectul de rezoluție, care nu ar fi aliniat uh, utilizării durabile din directivă. Avem uh, metode de combatere integrate de pesticide. Mi se pare însă că cei care susțin această idee nici măcar nu au citit principiile generale de pesticide integrate. Altfel n-ar fi făcut comentariile astea. Noi avem uh, o rezoluție în ceea ce privește extinderea pe șapte ani. Nu s-a schimbat nimic între timp și totuși membrii par acum să creadă că ar trebui să reducem totul la trei ani de zile, cu phasing out înspre nimic. Dar nu s-a schimbat nimic de la ultima rezoluție. Și n-a fost cu mult timp în urmă rezoluția. Riscăm să ne facem de râs noi cei de la Parlament. Cerem ca lucrurile să se schimbe mereu și am fost uluită să constat că eu, sau mă rog, și comisia trebuie să reacționeze ignorând, pentru că ignoră doleanțele populației, când 1,3 milioane de oameni, 0,28% din populație, oameni pentru care lucrez eu, um, oameni care au semnat petiția Moscovați, ar trebui să schimbăm uh, masiv această legislație care ne va afecta felul în care facem, uh, produ- producem alimente. Întrerupere din uh, sală. Îmi pare rău, sunt prima care ia cuvântul împotriva rezoluției. Jumătate de oră au tot vorbit pentru rezoluție. Eu sunt prima la pol opus. Și totuși, încearcă să-ți limitezi timpul de vorbire. Sunt sub trei minute, domnul Porci a vorbit șapte. Da, încerc să mă limitez, spune vorbitoarea, dar mai am câteva lucruri de rostit. Vreau uh, să avem studii independente, aliniate bunelor practici din laborator, la standarde internaționale și protocoale internaționale. Sunt de acord că ar trebui să avem testare și monitorizare a rezidurilor de glifozat care deja eh, se face. Mă bucur să analizăm eficacitatea acestor acțiuni pentru ca ea să fie propulsată. Dar ideea înaintată de către susținători că ne îngrijorează profund glifosatul, ei încearcă să ne facă să ne îngrijorăm. Eu nu cred că uh, articolul 10 cu măsuri de tranziție înspre phasing out este de bun simț aici, cu uh, alternative de risc redus. Nu cred că, de asta, că asta ține de PAC. Asta vrea rezoluția să facă, să aducă uh, în scenă pacul. Dar nu are legătură cu directiva cu privire la utilizarea durabilă. Nu. Este pur și simplu un mesaj politic cum că noi uh, și rezultatul este că trebuie să dedicăm atât de mult timp acestui subiect și îmi pare rău că acum vorbesc atât, dar asta este, așa se întâmplă când pui pe agenda acest subiect. Sunt câteva aspecte pe care pot într-adevăr să le susțin, dar în uh, esență eu sunt împotriva uh, acestei rezoluții, împotri... împotriva rezoluției, sunt pentru renoire. Mulțumesc! Mulțumim acum ceilalți vorbitori și avem o listă impresionantă. Domnul Lize. Mulțumesc, doamnă președinte. Încerc să construiesc o punte. Angelic de la E deja a făcut acest prim pas. Noi, cei de la PP, nu vom susține această rezoluție pentru că suntem de părere că Parlamentul European trebuie să dea dovadă de coerență. În ultimul an am avut o rezoluție adoptată cu o majoritate covârșitoare la vremea respectivă se vorbea despre șapte ani. Dacă s-a schimbat ceva într-un an și jumătate, atunci e poziția ECA pe care nu o aveam la vremea respectivă. E vorba de faptul că uh, riscul pentru glifozat uh, e privit ca fiind mic. 1,3 milioane de cetățeni în sine nu reprezintă majoritatea cetățenilor europeni, dar înțelegem că e necesar să se discute și credem că avem nevoie de o soluție de durată. Însă, trei ani cu phasing out uh, fără echivoc uh, este practic împotriva ceea ce a decis chiar Parlamentul European. Ar trebui să avem acum tăria de a ne menține poziția, fiindcă față de Consiliul de Ministru și ceilalți, noi avem o poziție. Deci nu nu 10 ani, nu 7 ani, pentru că au trecut deja un an și jumătate, putem zice 5. 5 ani. Și aici uh, îi dau perfectă dreptate lui Pavel Poci. Vrem să avem, uh, să fim mult mai uh, stricți în ceea ce privește depozitarea. Nu se poate tratamentul chiar înainte de recoltă. Este absurd. absurd. Nu poți să vii cu, aplica- cu uh, uh, utilizarea de pesticide chiar înainte de recoltă. Este absurd, cum vă spuneam. Deci trebuie să preîntâmpinăm asta. Marți, la Strasburg, sper să avem un consens și chiar uh, rog ca de data asta Comisia să ne asculte. Comisia trebuie apoi să vină cu o propunere care să țină cont de doleanțele Parlamentului European, nu să țină cu dinții de acei 10 ani cu puține limitări. Doar așa vom uh, progresa măcar un pas. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Șaldemoze. Mulțumesc foarte mult, voi fi și eu foarte succintă. Men uh, mest af alt, fordi det er altså utrolig vigtigt, at kommissionen snart begynder at lytte til de bekymrede. Eu cred că comisia a trebuit să plece urechea la motivele de îngrijorare care erau um, în, incluse în uh, rezoluția noastră. Era o problemă cu interpretarea spre engleză, acum s-a rezolvat. Ha. A sosit timpul ca cei de la comisie să asculte de rezoluțiile noastre, să vadă care sunt îngrijorările noastre. Deja am mai vorbit, așa cum a spus domnul Lise, am fost foarte corecți, am vorbit despre phasing out într-un număr de X ani și uh, comisia, dacă ea nu ține cont de nimic, atunci e păcat. Nimic din ce spunem noi. Mă îngrijorează faptul că glifosatul este utilizat uh, chiar înainte de recoltă. E îngrijorător acest fapt ar trebui să mai încercăm o dată cu speranța că de data aceasta Comisia ne va asculta. Doamna Meisner. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să spun două lucruri. În primul rând, cum spunea Julie Gerling, e important să ținem cont de dovezile științifice. Sigur că toate studiile plătite de Monsanto sunt pentru noi mai întâi cu un semn de întrebare, dar sunt multe alte studii la care se face trimitere, nu doar la EFSA, ci și în Germania, la Bundesamt pentru risc, Uh, și uh, iată, avem o ministră de la Verzi uh, și clar țin cont de ce ne spune ea. Faptul că e vorba de o substanță cu uh, carcinogenă, faptul că e o problemă, n-ar trebui să fie lucruri trecute cu vederea. A trebuit să găsim pe termen lung o alternativă la glifozat, dar voiam să intervin mai ales pentru că mereu se trece cu vederea un aspect. Nu e vorba doar de agricultură. Da, e vorba de a discuta despre ce fel de agricultură e mai bună sau nu, dar nu asta e dezbaterea aici. E vorba despre uh, căile ferate. Nu știe nimeni și nu se vorbește despre asta. În căile ferate se utilizează glifozatul și știți bine că uh, Eh, dacă, se utilizează, dacă nu se mai utilizează asta, trebuie să se găsească o alternativă. În Franța s-a găsit, dar aceasta este mult mai toxică dacă este utilizată greșit. Și aceasta este calea greșită. În Hanovra, de unde vin eu, ministrul de la Verzi a interzis utilizarea glifozatului pe șine, pentru că acolo trebuie preîntâmpinată vegetația. Uh, și um, s-a ajuns la punerea în pericol a circulației trenurilor. Noi am vrea să avem în continuare un mijloc sigur de transport în comun cu căile ferate. Am discutat foarte mult cu cei de la transportul. De ce nu spun lucrurile răspicate? Au spus, da, e o problemă aici, dar uh, campania de, pe, cu glifosatul este atât de negativă încât uh, n-au mai vrut să se bage și ei. Eu uh, am fost, a, a, am fost uh, abordată de cei din sectorul de transporturi din regiunea mea. Deci nu e vorba doar de agricultură, e vorba și de căile ferate și și acolo e nevoie de timp pentru a putea utiliza alte mijloace. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult că ați ridicat această problemă. Doamna Grostet. Je vais essayer d'être très rapide. Euh, beaucoup de choses ont été dites. Euh. Da, încerc și eu să fiu foarte succintă. S-au spus foarte multe lucruri, dar ne este greu să ne formăm propria părere pentru că uh, sunt atât de multe puncte de vedere diferite și după ce am participat la audiere sunt și mai mirată ca înainte. Da, știm că există mai multe riscuri potențiale, dar nu putem să uităm faptul că atât Organizația Mondială a Sănătății, agențiile din Noua Zeelandă, din Japonia, din Elveția, din Germania, din Franța, din SUA, din Canada, toate aceste agenții, când au analizat glifosatul, au ajuns la niște păreri care uneori se bat cap în cap toată lumea. Cere studii independente și eu îmi doresc acest lucru, dar există așa ceva? Există studii independente? Pentru că eu cred că, indiferent de autorul studiului, avem toate motivele să ne punem întrebări. Eu nu... Uh, am o obiecție la care țin cu dinții, dar eu cred că trebuie să ne bazăm pe acele condiții asupra cărora deja căzusem la voială în primăvara um, anului trecut. Mulțumesc, doamna camp. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Parlamentul European astăzi are din nou posibilitatea de a ține cont de apelul unor cetățeni îngrijorați, de 1,3 milioane de cetățeni. Și comisia vrea exact inversul. Vrea să păstreze glifosatul cu orice preț pe piață. Ea nu ascultă de cetățeni și nu ascultă nici de Parlamentul European. Comisia ascultă de Monsanto, producătorul. Și sunt colegi care aici au spus că în ultimul an și jumătate nu s-a schimbat nimic și că ar trebui să rămânem la decizia cea veche, dar nu e adevărat, doamnă președinte. Săptămâna trecută am avut o audiere despre documentele Monsanto și s-au schimbat semnificativ lucrurile recent. Știm că Monsanto nu se dă în lături de la orice pentru a ține cu orice preț Glifozatul uh, glifosatul pe piață, inclusiv să plătească studii frauduloase. Este incomprehensibil faptul că Comisia ascultă în continuare de așa ceva. Este periculos pentru om, este periculos pentru animale, este macabru uh, felul în care ne tratăm mediul înconjurător și natura și uh, ar trebui să avem măcar acei trei ani pentru ca uh, statele membre și cei din agricultură și politicienii să aibă timp să se adapteze. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul uh, Omarje. Merci. Mulțumesc. N-am să repet ceea ce deja au spus colegii. Eu am auzit că Parlamentul European ar hotărâ. Nu Parlamentul European hotărăște. Nu hotărâm nimic. Noi, de fapt, dăm un aviz despre o chestiune crucială care îngrijorează pe puțin 1,3 milioane de cetățeni europeni. Și constat că există o problemă pentru democrația europeană. Este un subiect cum spuneam, crucial pentru sănătate. De asemenea, avem aceste îngrijorări cu o anumită înțelegere între Comisia Europeană și uh, grupurile de presiune industriale. Văd aici o nouă agresiune împotriva democrației europene. Deci a venit momentul ca Parlamentul European să nu mai tremure în pantaloni în fața industriei europene, pentru că altfel mâine vom fi cu toții trași la răspundere uh, din cauza a ceea ce va deveni cel mai grav scandal sanitar din Europa. Thank you very much. Now... Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul comisiei cu domnul cu directorul Iulica. Doamna director, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru oportunitatea de a îmi prezenta poziția aici. Am ascultat câteva comentarii extrem de vehemente în această dimineață și doresc să reacționez un pic. Ca să fim siguri că discutăm despre același lucru, în iulie 2017 am prezentat statelor membre o propunere, un act de implementare care implementează legislația în vigoare, convenită și cu Parlamentul European actul de implementare de a reînnoi cu 10 ani utilizarea glifozatului și am discutat despre această propunere cu statele membre ultima dată pe 5 octombrie. Doresc să vin cu câteva clarificări. Această propunere nu a fost trimisă Consiliului sau Parlamentului în momente diferite am avut un proced, o procedură corectă și uh, totul a fost înscris în registrul de comitologie în momentul uh, corect. Uh, datele au fost puse la dispoziția instituțiilor atunci când a trebuit. Este un dosar, într-adevăr, de interes public. Am avut o pagină de internet specifică unde am aplaudat propunerile, discuțiile fiind transparente din capul locului. Așadar, această propunere de uh, reînnoire a utilizării glifosatului se bazează pe niște concluzii clare ale Autorității Europene de Siguranță Alimentară. Concluzia s-a ajuns la concluzie după un studiu și o evaluare științifică comprehensivă pe substanță la nivel UE, ținând cont de criteriile stricte pentru aprobare care uh, sunt stipulate în legislația de pesticide europeană. Comisia a ținut cont de asemenea și de evaluarea făcută de Agenția pentru Substanțe Chimice în ceea ce privește clasificarea glifozatului pentru a ține cont de îngrijorările față de um, uh, atributele cancerigene ale acestei substanțe. Și da, e diferit față de 2016 când Parlamentul um, Trebuie să menționăm și faptul că în 2016 Parlamentul European a uh, votat o prelungire de șapte ani și, da, de atunci am primit confirmare de la ECA cum că această substanță nu poate fi clasificată ca fiind cancerigenă. Doresc să subliniez faptul că procesul uh, pentru renoire este perfect aliniat procedurilor și cerințelor în ceea ce privește furnizarea de date, generarea de date include, incluzând uh, generarea de date de către aplicant, transparență, evaluare științifică, lucruri stipulate în legislația în vigoare europeană, cu care și Parlamentul și Consiliul au fost de acord. Sunt voci care spun că Comisia nu ascultă subliniez că propunerea de a rănui utilizarea glifosatului ține cont de alți factori legitimi, incluzând rezoluția dumneavoastră din aprilie 2016, în care ați cerut o renoire pe șapte ani. Ținem cont și de inițiativa cetățenească depusă în mod formal Comisiei pe 6 octombrie în acest an. De aceea, Comisia propune o perioadă de renoire de 10 ani în loc de perioada maximă standard de 15. Sunt, deci, aceste elemente și acești factori legitimi care sunt acum reflectați în uh, răspunsul nostru. Ca să răspund și la câteva declarații din rezoluție, subliniez că ne bazăm pe evaluare comprehensivă și robustă. Am uh, luat în calcul toate informațiile și pur și simplu nu există argumentul de a clasifica glifozatul ca fiind substanță cancerigenă. A fost concluzia fără echivoc a Agenției Europene de Substanțe Chimice, a Agenției Europene uh, pentru Siguranță Alimentară, lucru susținut și de experții din statele membre. Și doresc să adaug că, adaug că această discuție pe fapte științifice și pe publicații științifice um, dar așa, pe repede, înainte ca aici, în această dimineață, aceste discuții nu pot înlocui cercetările științifice în domeniu. Avizele acestor două agenții europene sunt relevante. Ele spun că glifozatul nu trebuie clasificat ca fiind substanță cancerigenă. Aceste e, informații sunt susținute de multe organisme de reglementare dinăuntru și în afara Uniunii Europene. E vorba de autorități cu reputație din Canada, Australia, Noua Zeelandă și Japonia. Și mai subliniez că avem în vedere și părerea OMC. Um, OMS, mă scuzați. A fost o um, reuniune comună uh, cu privire la pesticide la OMS și s-a ajuns la exact aceeași concluzie. Deci există un organism uh, la, organi- la Organizația Ă, mă scuzați, acolo s-a ajuns la o concluzie diferită, însă este singurul organism și este destul de unic în acest sens. Eu cred că răspunsul oferit uh, la ora actuală este satis- ar trebui să fie considerat satisfăcător. Sunt ONG-uri și alții care au încercat să discrediteze evaluarea științifică despre glifozat în Uniunea Europeană. Au încercat să discrediteze mai ales evaluarea EFSA și ECA. Am luat în serios aceste acuze aduse. Au fost repetate de unii și de alții aici. Mereu am cerut ambelor agenții să investigheze situația și să răspundă acuzațiilor aduse. Subliniez că noi ne-am luat foarte în serios responsabilitatea. Sunt declarații publicate de agențiile europene de Institutul German pentru Evaluare de Risc pentru a clarifica și explica în mod transparent procesul european de evaluare a pesticidelor, cu precădere evaluarea glifosatului. Sunt critici și acuzații, însă um, ele au fost uh, adresate într-o manieră transparentă și comprehensivă. Răspunsul agențiilor independente europene este furnizat deja. În concluzie, Comisia consideră că propunerea înaintată statelor membre se bazează pe știință credibilă. Uh, a existat un control al agențiilor europene și al uh, experților statelor membre. Nu există niciun temei pentru a pune sub semnul întrebării aceste evaluări uh, în plan european cu privire la glifozat. Procedurile fixate în legislație au fost uh, respectate meticulos, ne respectăm prerogativele cu strictețe în momentul în care venim cu asemenea propuneri. Sunt probleme cum ar fi transparența, sau s-a ridicat această problemă. Considerăm că sistemul acesta uh, cu uitorul uh, deja Uh, impune publicarea de informații uh, numeroase la EFSA. Iar cu privire la conceptul transparenței, eu spun foarte clar că suntem în evoluție, am văzut cum evoluează lucrurile la Uh, medicamentele, Agenția pentru Medicamente. Comisia va ține cont de acest aspect și în cele ce vor urma, în, la alte valori, de exemplu în ceea ce privește legislația generală despre alimente și refitul pentru uh, produsele de protecție uh, a plantelor. Cam atât întrerupe președinta. Închei foarte rapid, spune, insistă reprezentanta comisiei. A fost și o întrebare specifică dacă comisia propune 10 ani fiind amenințată de companii cu uh, instanța. Nu, nu. Propunem asta exact din motivele explicate anterior. Există date științifice, rezultate științifice, fără echivoc. Ținem cont de îngrijorările manifestate la Parlamentul European și prin inițiativa cetățenească și de aceea am propus 10 ani. nu voi prezenta o poziție pe declarațiile ferme, am crezut eu că sunt, care atacă sistemul uh, de uh, reglementare european. Agențiile europene cu comisie cu tot. De ce să fiți dezgustați de munca acestor organisme? Pentru că noi respectăm cu strictețe legislația și prevederile în vigoare și toate conceptele asupra cărora s-a convenit uh, la nivel legislativ. Sper ca proiectul de rezoluție să nu fie susținut. Nu există nicio îndoială în ceea ce privește uh, depășirea prerogativelor comisiei, iar propunerea de rezoluție la capitolul argumente are potențialul de a eroda încrederea în sistemul uh, european și uh, în uh, domeniul științific european. Pe multe alte dosare ne-am servit foarte bine de aceste agenții, de exemplu la neonicotinoide. Au fost aceleași principii și s-au aplicat foarte bine data trecută. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, vom vota pe acest subiect mai târziu, azi. acum mai avem alte trei propuneri de rezoluție. O obiecție în ceea ce privește organismele modificate genetic. Sunt restricții de timp și o să impun un minut, da? Întreruperi din sală. Un punct de procedură. Doamna președinte, îmi cer scuze că vă întrerup. Chiar îmi cer scuze, dar voturile erau programate la o anumită oră toată lumea trebuie să își respecte angajamentele ulterioare. Vă rog frumos, trebuie să respectați orarul voturilor, altfel nu se poate. Problema este că aceste obiecții trebuie să fie votate. Dacă toată lumea este de acord să trecem direct la vot, fără să dezbatem, eu nu am nimic împotrivă. Însă, atunci trebuie să vă întreb. E adevărat că subiect Faptele au tot fost uh, discutate, cunoașteți argumentele. Vă întreb, cine ar fi pentru votarea obiecțiilor cu privire la organismele modificate genetic fără o dezbatere? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Atunci, foarte bine, putem să trecem la vot. Vă mulțumesc pentru sugestie, doamna Grosted, și colegilor pentru sprijin. Okay, so everyone has its uh, voting cards. Toată lumea are cardul de vot, toată lumea este pregătit. To vote. Then the first vote is on uh, the objection. Așadar, primul vot este cu privire la obiecția uh, privind glifosatul. Vot electronic s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. And it is adopted. Și se adoptă. We vote on uh, the objection for the on oh, objection. Uh, Acum, domnul Parnier, doreați să spuneți ceva? votăm obiecția în ceea ce privește autorizarea produselor care conțin uh, uh, fasole de soia modificate genetic. Cine este pentru această obiecție? A, vot electronic. Să deschizi votul. And the vote is closed. And it is adopted. We vote next Trecem la următorul vot. Let's try to keep the voice down. Um, we vote on the objection. Spun că acum votăm obiecția privind autorizarea uh, produselor care conțin semințe modificate de ulei de rapiță. Să deschis votul. And the vote is S-a închis votul și se adoptă. Încă o obiecție în ce privește autorizarea produselor modificate genetic care conțin porumb modificat genetic. 1507 s-a deschis votul. And the vote is closed. Și s-a închis. Și se adoptă. Now we move. Acum am ajuns la punctul următor. privind protejarea lucrătorilor uh, de riscurile uh, legate de expunerea la uh, agenți uh, cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot electronic, vot final și s-a deschis votul. Mrs. Milan wants the floor. the rapporteur after the... The vote is closed. S-a închis votul. And it is rejected. Și se respinge. Mr. Melin, uh, no, Madame Melin, I uh, apologize. Doamna Mela a cerut cuvântul. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc celor care au votat pentru acest dosar și vreau să atrag atenția asupra faptului că pentru a doua oară comisia noastră nu va trimite avizul său comisiei uh, ample um, și mi s-a fi părut normal ca pentru substanțe cancerigene dovedite să fi luat poziție pentru că există dovada în multe țări din Europa că există aceste substanțe și să le dăm aceeași atenție precum o dăm glifozatului, care deocamdată este doar bănuit de a fi cancerigen și nu dovedit. Mulțumesc. Trecem la următorul vot. Opinion. Proiect de aviz în ce privește um, perspective și provocări pentru uh, sectorul apicol. Raportor doamna Dornano are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să fac o solicitare oficială de RCV, amendamentele 28, 30 și 92 la raportul meu. pentru ca această solicitare să fie acceptată, un sfert dintre membri trebuie să fie de acord cu dumneavoastră. Deci cine este de acord cu solicitarea doamnei Dornano? Haideți să facem electronic votul, va fi mai simplu așa. Cine este de acord cu solicitarea doamnei Dornano? So. The vote is uh, closed. And it is rejected. Se respinge. A, nu, scuze. 18. Da, nu este de acord. Eu căutam majoritatea. Nu, este... Avem un sfert, mai mult de un sfert dintre colegi care sunt pentru. Așadar, primul amendament este amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Cine este pentru? Împotrivă. De la alde n-ați ridicat mâna. Deci din nou. 9. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă.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 Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. The vote is open and the vote... S-a deschis și s-a închis votul. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri Vă rog să repetăm, nu ați ridicat mâna. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. The vote is open. S-a deschis votul și s-a închis. Și se adoptă. Some of the amendments fall. We move to amendment 20. Am ajuns la amendamentul 28, unde uh, am avut o solicitare de vot electronic uh, uh acceptată să deschizi votul. And the vote is closed. Adopted. Amendment 30. Se adoptă amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 46. S-a deschis votul. And it's closed. S-a închis. Și se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Cine... Nu. Vreți să verificăm 47? Da, verificăm amendamentul 47. Să deschizi votul. You understand now. Thank you very much. It's... Mulțumesc. Rezultatul uh, acum e clar. S-a adoptat. Trecem la amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 53. The vote is open. S-a deschis votul. And is closed. And it is. Și se adoptă. 54 <clears throat> vot cu apel nominal. Să deschis votul. And the vote is closed. And it is rejected. 59 in favor. Se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm 64. Să deschizi votul și se închide. Se adoptă. 68 pentru, împotrivă,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 74. Se respinge 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, scuze, este caduc. Am ajuns la 75. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm 75. The vote is closed. Adopted. 77. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91. 91. Cine este pentru? 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92. Vot cu apel nominal. Să deschizi votul. And it's closed. Și s-a închis. Și se adoptă. 93. Cine este pentru? 93. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri, se respinge oare? N-am văzut mâinile de la PP. 99. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Tot nu îmi dau seama. The vote is votul. S-a închis votul și se adoptă. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Se deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Și acum am ajuns la 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot final, vot electronic, să deschizi votul. And it is closed. Și s-a închis votul. And it is adopted. Și se adoptă. Now we vote. No, we finished Oh, we finished the votes. That's good news. Vestea cea bună este că s-a încheiat sesiunea de vot. Vă mulțumesc pentru cooperare. Okay. I would invite those... Bun. Atunci uh, îi invit pe cei care sunt interesați de următorul subiect să se așeze și să putem începe dezbaterea. Următorul punct uh, este un schimb de opinii cu privire la evoluțiile privind Corsia de, în cadrul OACI. we uh, have uh, invited from the commission. Am invitat comisia să discutăm împreună acest uh, subiect. Domnul Peter Vis este prezent astăzi. Domnul este consilier la um, Direcția Generală Transport și Mobilitate, de DGMUV. Aveți cuvântul, 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru ocazia de a informa membrii acestei comisie cu privire la activitatea în desfășurare la OACI, la regimul de compensare și reducere a carbonului în aviația internațională, cunoscut uh, mai bine ca sub acronimul CORSIA. Cu permisiunea dumneavoastră, domnul președinte, aș vrea să fac și un uh, rezumat al uh, unei conferințe OACI de săptămâna trecută de la Mexico, din Mexico City, cu privire la uh, combustibilii durabile durabili în aviație. Corsia se va implementa prin standardele și practicile recomandate de către um, OACI sau SARPS-ul, cum se mai numesc. Um, evoluția Corsia este în curs și nu se va încheia până în iunie 2018, când uh, vor intra în vigoare aceste SARPS și informațiile auxiliare începând cu 2019. Statele încă se pot oferi să participe la Corsia până în iunie 2020 și în fiecare an după aceea până începe faza obligatorie în 2027. De la încep, sfârșitul lunii septembrie, 72 de state, care reprezintă 87,7% din activitatea internațională în domeniul aviației, și-au anunțat intenția de a participa la Corsia de la bun început, adică în 2021. E, de fapt, o acoperire mai bună decât uh, am fi avut dacă s-ar fi convenit o implementare obligatorie graduală, așa cum se dorea inițial. Parlamentul European a sprijinit metoda Stop the Clock pentru a se extinde excluderea unor uh, zboruri din statele terțe Uh, de la EUETS. E bine, un astfel de sprijin ar fi foarte apreciat pentru că ar continua facilitarea discuțiilor uh, în curs uh, cu privire la Corsia la nivel de OACI. Europa a vrut un mecanism global bazat pe piață um, de mai multă vreme decât alte state și s-a luptat să păstreze integritatea de mediu a Corsia. Este cea mai bună ocazie de a avea un mecanism global uh, bazat pe piață pentru a completa alte măsuri care se iau de către sectorul aviației civile pentru atenuarea și eventuala reducerea um, emisiilor lor. Și um, E un sector care nu intră în uh, umbrela contribuțiilor uh, determinate la nivel național în temeiul acordului de la Paris, așa că este foarte important să participe la eforturile de a um, atinge obiectivele stabilite la Paris de uh, creștere, de scădere, de păstrare a nivelurilor de 1,5 grade și 2 grade Celsius. La reuniunea din 11-15 septembrie 2017, grupul de pilotaj al um, OACI, de fapt al um, uh, CAEP, care este Comisia privind uh, protecția de mediu în domeniul aviației, a convenit asupra unui uh, proiect de pachet Corsia, care să fie recomandat spre adopție în cadrul Consiliului OACI. Acest pachet conține o serie de astfel de recomandări și de informații auxiliare Uh, precum și un uh, manual tehnic de mediu. Este vorba de un organism uh, de consiliere mm, pentru Consiliul OACI și, deși Uniunea Europeană este observator și nu membru de plin, noi nu ne-am abținut să dăm contribuții pentru deliberările în cadrul CAEB. După părerea statelor europene, pachetul Corsia este unul satisfăcător pentru că negociatorii Uh, europeni s-au aplecat uh, cu precădere asupra integrității criteriilor privind unitățile de emisie și pe cele de durabilitate pentru uh, combustibilii alternativi. Înainte să mai existe alte deliberări din partea OACI, se vor acorda o serie de contribuții cu privire la de către alte organisme, cum ar fi um, grupul de consiliere cu privire la um, Corsia. Și, de asemenea, Comisia privind um, transportul aerian. Uh, avem Consiliul OACI care se reunește anul acesta la 30 octombrie, octombrie până în 17 noiembrie și se estimează că va hotărâ asupra um, Uh, pachetul Corsia care trebuie să fie trimis către state pentru comentarii. Um, adoptarea um, finală ar avea loc în 2018 pentru ca um, recomandările aceste SARP să uh, fie în vigoare începând în 2019. În 2018, operatorii aerieni va trebui să vină cu planuri detaliate cu privire la monitorizarea uh, utilizării de combustibil către autoritățile naționale care să le aprobe. În anii 2019 și 2020, toate statele care se um, implică în uh, aviația civilă se vor asigura că operatorii uh, raportează emisiile din uh, aviația internațională. Este vorba de un termen foarte scurt și toate uh, statele și operatorii vor trebui să facă eforturi considerabile. De asemenea, statele în curs de dezvoltare va trebui să să îmbunătățească know-how pe care l-au și uh, capacitățile necesare. Spun pentru că se face un efort global chiar și de către statele care nu au uh, intrat în faza voluntară, n-au optat pentru aceasta. De asemenea, trebuie să menționez că nu s-a încheiat totul în ceea ce privește evoluția Corsia. Experții tehnici se vor reuni din nou la Brasilia uh, săptămâna viitoare pentru a elabora câteva detalii tehnice care nu sunt incluse în pachetul Corsia, dar care vor fi necesare pentru una în aplicare în practică a Corsia. Activitatea lor se va concentra pe funcțiile registrului, pe o instrumente simplificate de monitorizare și de raportare pentru emițătorii de mai mici proporții. De asemenea, Uh, pe, pe combustibilii durabili. De asemenea, va fi vorba de o atenție acordată cu precădere uh, punerii în aplicare, uh, nu conceperii instrumentului. Și, în sfârșit, um, trebuie să mai menționăm că se um, estimează că Corsia va evolua în timp ca urmare a revizuirilor um, bazate pe informații noi și prima revizuire va avea loc în 2022. Și, în sfârșit, uh, doamnă președinte, la Mexico City a avut loc săptămâna trecută cea de-a doua conferință um, OACI cu privire la combustibilii alternativi în domeniul aviației și aceasta a adoptat o mm, declarație în care conferința recunoaște că durabilitatea combustibililor uh, alternativi în uh, aviație este esențială pentru eforturile aviației civile internaționale de a reduce emisiile de dioxid de carbon, lucru care se aplică prin criterii de durabilitate uh, pentru acești combustibili uh, durabili uh, care sunt acum uh, um, în negocieri în cadrul OACI. Conferința însă nu a validat niciun fel de obiectiv cantitativ pentru combustibilii durabili în domeniul aviației. E clar că e nevoie de mai multe eforturi, iar acești combustibili durabili în aviație au un potențial enorm de a contribui la reducerea emisiilor din uh, aviație internațională. Însă realizările din ultimele luni au um, pus acești combustibili durabili în uh, mijlocul uh, măsurilor pentru sectorul internațional al aviației civile. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rămânem la dispoziție pentru întrebări dacă aveți de adresat. Mulțumesc, doamna Grăni. Mulțumesc foarte mult pentru această actualizare am câteva întrebări. Înțelegem importanța acestui subiect pentru Parlamentul European, dar este un lucru de la sine înțeles. Nu vreau să uh, insist acum asupra acestui aspect. Am câteva întrebări. Știți că uh, suntem prinși în trialog. Mm, nu am fost atât de atenți cu site-ul OACI ca de obicei, poate, dar uh, în ceea ce privește organizații, uh, recomandările către Consiliu, de către CAPE, ele sunt disponibile publicului larg și dacă nu, când vor fi făcute publice? Pentru că avem foarte multe îngrijorări despre transparență, mai ales la CAPE. Și știu că se va discuta pe 30 noiembrie, dar înainte de asta informațiile vor fi pe website. Sunt însă deja disponibile? Poate ne puteți oferi și câteva opinii. Ați făcut un comentariu destul de ferm în ceea ce privește CAPE. Vreți uh, ca integritatea de mediu să fie menținută. Spuneți-ne, vă rog, în ce măsură? Nu știu cum puteți exprima asta, dar cam cât de departe mergem cu înțelegerea integrității de mediu? Țineți cont totuși de faptul că mai sunt lucruri de făcut. Eu una încerc să simt lucrurile, să văd cum arată echilibrul între cât de departe am ajuns și cât mai rămâne de făcut. Mai e o altă întrebare specifică, nu știu, poate am înțeles eu greșit. În 2019-2020 începe MRV. Intră în vigoare, practic. Spuneați, parcă că e o problemă pentru toate liniile aeriene, mai ales în țările în curs de dezvoltare, chiar și pentru cei care nu au uh, opt-in la etapa proiectului pilot. Deci, ce înseamnă asta? Că liniile aeriene care nu sunt uh, implicate în etapa pilot, dar sunt membrii OACI, trebuie să adopte procedurile MRV în etapa aceasta pilot? Da sau nu? Mulțumesc. Domnul Lize. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc lui Peter Vis pentru informații. S-a întâmplat uh, ieri noapte și doresc să le felicit pe Adina Volian și pe Julie Gerling pentru că uh, ieri am ajuns la acordul Stop the Clock. Nu sunt 100% mulțumit, dar cred că a fost de bun simț să încheiem un compromis acum. Până în 2023 uh, implicăm la ETS doar zborurile interne europene, dar după aceea suntem în situația de acum. Adică, dacă nu vor exista modificări legislative, e valabil întregul domeniu de aplicare. Cu asta ce vrem? Să dăm un semn de bună credință înspre OACI, pe de o parte, dar să facem și presiune și să spunem, dacă acordul este gol și nu ajută mediul înconjurător, atunci există posibilitatea ca uh, ETS-ul să fie extins și către zborurile din terțele state. Doresc să mă refer la un subiect mă adresez comisiei cerând informații și o direcție clară pentru negociere. Ne interesează foarte tare, foarte tare uh, calitatea a tot ceea ce facem aici. Um, pentru, uh, la, la offsets, mă scuzați. Pentru industria europeană am eliminat offseturile și vrem să vedem ca nu cumva la OACI să apară exact aceleași probleme pe care le-am avut înainte în Europa cu offseturi uh, proaste. Reprezentanții serioși al liniilor aeriene europene ne spun următoarele. Mi-amintesc foarte bine discuția de LULUCF și mi-amintesc uh, de conferința pentru climă. Secretarul general uh, ne-a transmis uh, un mesaj. Vrem ca plantele să fie cel mai bun exemplu pentru offset-uri la OACI. Vreau să știu comisia ce părere are ea. E realist pentru că sunt, uh, este totuși un subiect controversat. Cum îl tratăm? Îl eliminăm sau nu? Și m-a impresionat pozitiv un uh, aspect. Dincolo de toate dilemele, e clar că vrem cu toții să zburăm, dar dacă lucrurile merg ca până acum, circulația aeriană va fi principala problemă pentru protecția climei. Avem nevoie de o soluție. La conferința pentru climă, data trecută, au fost argumente convingătoare – reprezentanții OACI au o viziune pe termen lung despre cum să se poată zbura neutru uh, din punctul de vedere al climei. E nevoie de fotovoltaică, e nevoie de o anumită tehnică pentru ca cel puțin la sol să se poată lucra cu energii regenerabile, dar e nevoie și de uh, biocombustibil durabil și vom vota luni raportul lui Bas Eichhout despre asta. Este foarte important ca pentru transportul aerian uh, să avem în vedere faptul că există și uh, să uh, putem rezerva biocombustibil durabil. Nu se poate să investim totul în electromobilitate pe șosele. E nevoie de biocombustibil și în uh, transportul aerian dacă vrem să ajungem la o neutralitate din punctul de vedere al carbonului. Și deci acordul pe care l-a obținut Bas Eichhout cu raportorul din umbră este foarte bun, dar întreb comisia, este ea dispusă să preia această propunere, fiindcă propunerea comisiei, în opinia Industria nu va oferi suficiente stimulente pentru a pune la dispoziție biocombustibil durabil și uh, mediului și domeniului aerian. Mulțumesc. Doamna Meissner. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și Comisiei pentru raport. Este foarte important și sunt ferm convinsă că la cum au mers lucrurile până acum, OACI și Corsia pot fi un succes real. Este foarte important pentru a atinge obiectivele de la, clima, de la conferința de climă de la Paris toată lumea trebuie să participe. 70% din uh, țările care emit 90% din emisii deja participă voluntar, ceea ce este un succes răsunător. Eu sunt mereu optimistă. Sunt multe lucruri în evoluție, nu doar în ceea ce este alternativa pentru uh, combustibil, dar și în ceea ce privește materialele ușoare. Se poate ca avioanele să devină mai ușoare pentru a avea nevoie, din primul, uh, în primul rând, de mai puțin energie. Uh, deci sunt uh, multe locurile în care putem să uh, investim pentru a ne îmbunătăți. Am și o întrebare concretă către comisie. Ați spus că e vorba de combustibili alternativi. S-a vorbit uh, concret despre ceva, ce se întâmplă cu e-mobilitatea pe aeroporturi. E clar că um, electricitatea trebuie să vină din surse regenerabile și um, apoi algele se spune că din alge putem avea combustibilul viitorului pentru zboruri, dar nu este un domeniu matur. Au existat impulsuri concrete? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Dali. Thank you, Chair. Um, thanks first and foremost to Peter Biss for the... Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru această actualizare și um, felicitări pentru acordul cu privire la Stop the Clock de ieri. Este adevărat că aceste instituții transmit un semnal bun către OACE, dar e adevărat că toate sectoarele trebuie să se implice. Lucru pe care l-am tot repetat în această comisie, mai ales atunci când vorbim despre acordul de la Paris, pentru că noi insistăm mereu că acordul de la Paris um, implică măsuri din partea tuturor sectoarelor și toate părțile trebuie să-și reducă emisiile de gaze cu efecte de seră și bineînțeles că nu face excepție uh, aviația internațională, lucru care a fost foarte clar uh, exprimat și de către Parlament și chiar de către OACI. Acum a venit vremea ca OACI chiar să dovedească că este o parte interesată proactivă care poate să adopte niște măsuri de climă eficiente, care să fie ușor de implementat pentru industrie, dar care să și uh, aducă o schimbare în bine. Și aici este întrebarea mea pentru Comisie. E bine să auzim despre inițiative și măsuri pe care vrea să le ia OACI, dar cum putem să ne asigurăm că ceea ce ne dă OACI, chiar ne asigură faptul că um, aviația se dezvoltă durabil și că își reduce amprenta de mediu și că contribuie la lupta globală împotriva schimbărilor climatice. Orice offset, orice măsuri de compensare în acest sens trebuie să fie credibile, realiste și chiar să aducă o schimbare. Și mă refer la, aici la aș vrea să aud uh, comentariile comisiei și încă un lucru pe care vreau de la comisie, să se refere la direcția pe care o ia OACI în ceea ce privește biocombustibilii, că a început cu 2% până în 2025 în aviația civilă și ar fi uh, interesant uh, de ascultat uh, opinia comisiei cu privire la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu asta se încheie lista mea de vorbitori. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Dacă nu, atunci am să revin la comisie care să facă niște observații de încheiere. Vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc tuturor pentru întrebările adresate, am să fac uh, tot ce mi stă în putință să le răspund. Acum, uh, era această întrebare cu privire la uh, accesul public al recomandărilor CAE pentru Consiliu. Răspunsul este nu, nu sunt publice. Uh, CAEP, după cum știe doamna Gerling și alți membri ai acestei comisii care au fost uh, implicați uh, și au fost la OAG de, de mai multe ori, știu că există o practică în care CAEP uh, vine cu aviz uh, al experților pentru Consiliul OACI și deliberările, mm, documentele acestuia nu sunt uh, accesibile publicului, dar CAEP este format din reprezentanța ai statelor membre, dar și ai părților interesate, cum ar fi ONG-uri și industria. Deci există o componență destul de diversă. când uh, va fi la dispozi- pus la dispoziție uh, material, probabil atunci când uh, se vor adopta standardele și practicile comandate SARP, adică în iunie 2018, dar e prea târziu pentru statele membre și pentru toți ceilalți să se pregătească pentru obligație de raportare. Deci, cred că în această situație OACI considera modalități de exceptare de la această regulă, astfel încât informațiile să fie puse la dispoziție mai devreme însă nu pot să vă spun exact când se vor um, publica aceste documente. Referitor la integritatea de mediu a Corsia, au venit întrebări de la doamna Gerling, de la domnul Lise, doamna Meissner și doamna Dali la fel. Deci, cu aceste offset-uri, cu aceste compensări. Ce se propune um, e, de fapt, o reducere a emisiilor care nu se întâmplă în sectorul aviației per se, ci printr-o serie de proiecte la sol în alte sectoare. Ce e important așadar este ca criteriile pentru astfel de compensări să fie solide și să existe și sunt uh, criterii în aceste documente care vor fi adoptate. Iar aceste uh, criterii, bineînțeles, că reflectă aspecte de mediu, cum ar fi o metodologie robustă pentru a calcula câte emisii se reduc printr-un anumit proiect. Știm că am lucrat la mecanismul de dezvoltare curată în cadrul protocolului de la Kyoto și știm că acestea stau în esența uh, Uh, calculelor legate de unitățile acestea care sunt generate uh, prin astfel de proiecte. Aici uh, vorbim despre adiționalitate, de exemplu. Un proiect nu este adițional, nu vine cu ceva suplimentar, dacă, decât dacă nu s-ar întâmpla, dacă n-ar exista acest, acest stimulent al offset-ului. De exemplu, un alt criteriu Um, mai este trasabilitatea. Toate criteriile trebuie să fie făcute pe baza unui sistem de urmărire, astfel încât uh, să nu existe o dublă numărare. N-am să enumăr eu acum toate aceste uh, măsuri, dar sunt chestiuni care stau la baza integrității de mediu a unui astfel de program de compensare doamna Meissner întreba cu privire la combustibilii alternativi și uh, cât de relevanți sunt aceștia. Păi, uh, dacă o companie folosește un amestec de uh, combustibil uh, durabil în combustibilii uh, totali, atunci se consideră că emisiile se reduc ca urmare. Deci se face un calcul cu privire la modul în care emisiile acestea pot fi reduse. Acest lucru reprezintă o, un stimulant pentru aviație să folosească mai mult combustibil durabil alternativ în uh, totalul combustibilului folosit. Dar mai uh, există aici și problema asta sustenabilității acestor combustibili și aici uh, întreba doamna Gerling, cât de sigur uh, suntem noi că există criterii de integritate aici? Păi, uh, printre aceste criterii se numără, de exemplu, reducerea um, emisiilor de um, gaze cu efecte de seră, ca urmare a folosirii acestor um, um, combustibili alternativi. Apoi mai sunt um, aspecte, criterii, utilizarea apei, de exemplu. Nu e vorba așadar doar de mm, gazele cu efect de seră, nu doar acestea sunt vizate. O altă întrebare adresată de domnul Peter, Peter Lize. Ce fel de proiecte um, în Corsia nu se face o listă bună și una rea cu proiectele. Pro, ideea este ca um, proiectele să îndeplinească criteriile. Doar acele proiecte vor genera credite care să fie folosite în cadrul Corsia. Și, după cum vă dați seama, vor exista modalități de verificare, se vor exista autorități de verificare a acestor um, proiecte, așa cum uh, vor exista și metode de certificare a uh, Um, combustibililor alternativi pentru aviație. Nu este vorba de uh, un, uh, un exercițiu paralel cu cel care um, are deja loc în, cadru, în Parlament cu RED 2. E vorba de combustibili care... E vorba de aviația um, internațională care nu intră sub umbrela angajamentelor naționale um, în cadrul acordului de la Paris. Deci nu există garanții că combustibilii um, utilizați vor fi durabili. Doamna Dali m-a întrebat că um, OACI își va reduce emisiile. Uh, OACI știe că e o provocare aici pentru că se așteaptă o creștere a emisiilor din aviație în, în deceniul care urmează, dar există o serie um, întreagă de măsuri care sunt menite să încetinească creșterea și până la urmă să scadă emisiile de, din sectorul aviației, iar aceste măsuri se referă la îmbunătățiri ale traficului, um, ale controlului traficului aerian Apoi încă un uh, pilon se referă la combustibili uh, alternativi durabili și cel de-al treilea este stand, reprezentat de standardele CO2. Tehnologiile avioanelor de a reduce emisiile pentru fiecare aeronavă în parte. Corsia se recunoaște că nu va reduce în sine reducerile, ci face un fel de compensare, dar cumva umple niște lacune până când vor apărea noi aeronave care să fie mai eficiente uh, energetic sau când se vor folosi mai, multe, um, mai mult um, combustibili alternativi durabili. Și vreau să mai spun că OACI nu a adoptat niște ținte numerice în ceea ce privește acești combustibili um, alternativ durabil. S-a discutat acest lucru la reuniunea din Mexic de săptămâna trecută și s-a hotărât că mai degrabă ar trebui să existe o creștere semnificativă în utilizarea acestor combustibili și ca acestea să fie cu, cu siguranță durabil, dar nu a existat un acord că ar trebui să se stabilească ținte cantitative, nici măcar pe termen scurt pentru 2025. Sper că în felul acesta răspund la întrebările adresate de membri. Mulțumim, domnule Vis. Mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la, proiectul, la raportul din proprie inițiativă cu privire la uh, sistemul uh, Uniunii Europene de utilizare a propriilor resurse. Raportul este domnul Ivo Belet, căruia dau cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sper că majoritatea colegilor au putut uh, parcurge raportul meu. Va fi... Da, mulțumesc pentru confirmare. Ce voiam să vă spun este că am fost foarte restricționați uh, uh, ca, ca spațiu și fiind date procedurile Parlamentului, e un punct foarte important de discutat. Deci dacă vreți să vorbiți în particular, vă rog să o faceți în afara acestei încăperi, uh, încurajează președintele. Vă rog să încetați. Probabil colegii nici măcar mă aud, spune președintele. Dacă aveți de discutat ceva, orice, puteți să o faceți în afara încăperii. Domnule Belet, continuați. Mulțumesc, Pavel. E un memo formal, un memoriu formal pe care l-am pregătit pentru a vă oferi mai multe detalii despre acest proiect de text, proiectul de aviz. Vi l-am trimis uh, ieri. Am l-am trimis tuturor membrilor comisiei și îl găsiți în e-mail. Deci știm cu toții că e nevoie de investiții semnificative, adiționale, pentru a încerca să implementăm prioritățile pentru Uniunea Europeană. E vorba de controlul la frontieră, Um, gestionarea migrației, um, cooperare pentru apărare și, um, în cazul nostru, să mergem înspre o economie circulară și cu carbon redus. Prioritatea principală fiind să avem o uniune uh, cu emisii reduse. Și pentru ca totul să fie fezabil și realist, trebuie să avem un buget uh, european mult mai eficient. E o operațiune, permiteți-mi să-i spun așa, care trebuie să se bazeze pe argumente solide și valide. Propunem în acest proiect de aviz să ne bazăm pe proiecte tangibile pentru cetățeni, cu o valoare europeană adăugată foarte clară. Aceasta este, acesta este principiul de bază. Valoarea adăugată europeană care nu poate fi obținută la nivel național. Din fericire, nu trebuie să începem de la zero. Avem uh, material numeros, vă, uh, mă refer la documentul de reflexie al Comisiei, publicat chiar înainte de vacanță, iar acum Parlamentul uh, se bazează pe el. Există avizul doamnei Thomas și al domnului Olbrecht, care rămân de adoptat, sunt în faza de proiect și apoi avem și raportul Monti, care este un raport gros, cu foarte multe propuneri și care ne inspiră foarte mult în acest aviz. Deci, raportul Monti se referă la ceea ce a făcut grupul la nivel înalt pe resurse proprii. În ceea ce privește mediul și energia durabilă, sunt foarte multe proiecte cu valoare adăugată europeană care ar putea fi menționate aici. Mă refer, de exemplu, la ce se întâmplă în plan transfrontalier cu infrastructura energetică, cu stocarea energetică, cu interconectarea, cu infrastructura pentru regenerabile, cu uh, mobilitate cu emisii reduse. Sunt proiecte bine cunoscute colegilor de la această comisie. E clar că este vorba, deci, de valoare adăugată europeană. Domnule președinte, doresc să mă refer la câteva propuneri din aviz și la potențiale resurse proprii noi în domeniul mediului. Noi, evident, ne-am axat pe acele politici relevante pentru noi. Mai întâi avem ETS care este în plin proces de reformă. Eu chiar sunt raportor din umbră la acest subiect. Deci uh, avem etapa a patra până în 2030 și o parte din venituri ar putea fi destinată proiectelor cu valoare adăugată europeană. În urmă cu 2 ani discutam despre 3,6 miliarde de euro, aproape 4 miliarde de euro din ETS, sumă impresionantă. Și în cadrul, în, în cadrul juridic reformat pentru etapa a patra din 2020 încolo, ne așteptăm ca veniturile pentru statele membre să crească. Asta oferă posibilități noi în Uniunea Europene să aloce sume adiționale care acum merg către statele membre și către Ministerul de Finanțe. Deci nu, să le alocăm pentru să le alocăm unor proiecte europene comune cu valoare adăugată clară. Niște proiecte care n-ar fi posibil să fie realizate în plan individual de către un singur stat membru, fiind, deci aceasta fiind o potențială sursă de resurse proprii. Un al doilea domeniu este transportul, bineînțeles, și el este uh, legat uh, strâns de ce facem noi aici la comisia noastră. Domnule președinte, a fost lansată o propunere la Comisia Europeană chiar înainte de uh, vacanța parlamentară pentru armonizarea tuturor taxatoarelor de drum în funcție de emisii, în funcție de modalitate de transport și de distanță. Veniturile din aceste taxatoare uh, naționale ar putea fi alocate pe deplin, deși nu mă aștept la așa ceva, dar măcar parțial, proiectelor europene comune. E vorba de căile navigabile interne. Am fost raportor la TRAN pentru criteriile tehnice și deci Iată, acolo ar putea fi relevant. E relevant iarăși pentru căile ferate de, pentru trenurile de mare viteză. Pentru trenurile de mare viteză. O a treia potențială sursă de noi resurse proprii. Știți, sunt mai multe lucruri în aviz, dar mă, mă opresc la asta, fiindcă timpul ne presează. Se referă la Preț pe carbon. Nu același lucru ca și ETS-ul. ETS-ul este un sistem în sine. La asta putem adăuga un preț pe carbon, o resursă proprie care să reflecte prețul carbonului uh, ilustrat pe piața unică, la bunurile pentru consumatori. Numai cu câțiva ani, Comisia chiar a spus că vrea să creeze un sistem similar, însă a eșuat. De aceea, noi propunem să avem un sistem alternativ care să nu se bazeze pe ceva inventat, ci pe o propunere din raportul Monti care părea de bun simț și inteligentă, i am noi am făcut un copy-paste în propriul aviz. O asemenea, o, o, o asemenea resursă nouă ar putea semăna cumva cu sistemul de TVA, dar conținutul acela în plus de carbon să fie la baza de impozitare. Și fa- față de propunerea veche a Comisiei care a eșuat, aici avantajul este că e vorba de uh, bunuri atât importate cât și produse locale. Eu zic, zic că merită atenția noastră acest subiect. Până la urmă, peste 5 sau 10 ani, un asemenea sistem ar putea fi unul care să complementeze sau să reducă resursa proprie bazată pe, TVA-ul, pe TVA. Și o ultimă potențială resursă proprie ar putea fi provenit din amenzi primite de Uniunea Europeană în ceea ce privește nonconformitatea statelor membre cu legislația europeană. Aceste sume sunt deja în bugetul european, dar le-am putea folosi mai bine cu metode alternative de contabilitate. Și asta este în raportul Monti și și la aceasta fac trimitere în avizul meu. Putem intra în mai multe detalii, ori la întrebări și răspunsuri, ori mai târziu. Și un ultim comentariu. Dragi colegi și domnule președinte, propunem să nu ne bazăm pe uh, taxa pe uh, Uh, combustibil sau pe, autostr- sau pe uh, alte asemenea produse, am cerut să nu o luăm pe această cale în acest aviz, fiindcă s-a mai propus asta în trecut uh, de către Comisia Europeană, lucrul a fost clar respins de către statele membre și știți că e nevoie de unanimitate la Consiliu. N-ajungem nicăieri, n-am ajuns nicăieri în trecut, nu o să ajungem nicăieri, nici acum sau pe viitor și de aceea propunem să nu avem în vedere acele propuneri. Nu e un veto, e o idee. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Suntem deschiși uh, oricăror remarci sau sugestii. Mulțumesc! Acum vorbitori și raportori din umbră în numele grupurilor politice și începem cu doamna Dali de la SND. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a-i mulțumi lui Ivo Belet, raportorul, pentru acest aviz. Eu, de fapt, îl înlocuiesc pe Nico Sandrulakis, care este raportor din umbră SND pe acest aviz și doresc să cer scuze numele colegului meu pentru că nu poate participa la dezbaterea de astăzi. Voi vorbi în numele său, deci, reforma sistemului european de resurse proprii este, în opinia tuturor, o dezbatere foarte importantă, ținând cont mai ales uh, de negocierile pe CFM-ul nou și, pe, și despre contribuția uh, Regatului Unit la uh, bugetul european după Brexit. Mulțumesc lui Ivo pentru avizul său. Este o bună bază de discuție. Putem fi de acord cu un număr de propuneri dorim să discutăm concret uh, pe ce vrem să regăsim în acest uh, raport sau ce vrem să fie ilustrat mai, mai uh, clar. Este adevărat că e nevoie de investiții semnificative adiționale pentru a întruni condițiile acordului de la Paris, deci Nikos Androulakis nu abandonează cu ușurință um, ideea uh, unei taxe pe combustibil Uh, să vedem ce se întâmplă cu mecanismul de ajustare a amprentei de carbon, uh, ilustrată în prețul bunurilor, pentru a compensa costul estimat uh, cu privire la emisia de dioxid de carbon în producție, mai ales în comparație cu importurile și cu produsele europene. Vom propune amendamente, așteptăm cooperare bună cu Ivo și cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! ECR n-a numit raporturi din umbră și trecem direct la ALDE. Doamna Ietenmachi. Thanks, Mr. Chair. Hai. Mulțumesc, domnule președinte. Mă, mă bucur că avem această discuție pentru a analiza cele mai bune opțiuni pentru a garanta resurse proprii Uniunii Europene, însă cred că principala sursă de venituri proprii va rămâne procentul din venitul național brut. Nu cred că acest lucru se va schimba pe viitor. Sunt de acord cu raportorul că taxa pe electricitate sau taxa pe uh, telecomunicații uh, va suscita proteste nenumărate și nu cred că sunt o sursă fiabilă de Um, resurse proprii. Raportorul spune că ar trebui să analizăm uh, variante pe care unele state membre deja le-au acceptat, însă eu cred că dacă ar trebui să taxăm uh, uh, transporturile publice, acest lucru nu este cu putință, pentru că sunt încă zone care nici măcar nu sunt legate la rețeaua de cale ferată în anumite țări. De asemenea, toate propunerile duc la chestiuni de mediu care sunt uh, cam aceleași și, de fapt, povara acestor noi taxe uh, nu va fi distribuită în mod egal și uh, uh nu cred că are, vreun, are sos de izbândă. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc! Uh, domnul Lise, vreți să vă aprindeți microfonul, nu? Doamna Caterina Coneșna, acum pentru GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vreau doar să spun câteva cuvinte foarte pe scurt. Mai întâi vreau să mulțumesc colegului domnul Belet pentru faptul că a pregătit acest text. Când vorbim despre viitor, cred că ar trebui să nu uităm ce s-a întâmplat în trecut și să tragem învățăminte din trecut. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne gândim dacă suntem deja în stare să folosim uh, resursele actuale în mod um, eficient și vrem să evităm uh, repetarea exactă a celor greșeli pe care le-am făcut în trecut. Atunci când unele state membre uh, își protejează propria piață, a, nu ar trebui să li se permită să facă acest lucru și în continuare folosesc prea multă energie din uh, cărbune și chiar și din petrol. Și ce vom face pe viitor? Cum credeți că vom reuși pe viitor uh, să um, um, schimbăm cu totul uh, sistemul dacă nici în prezent nu reușim să o facem? Noi pe viitor am preferat să avem niște proiecte cât se poate de precise. Noi ne-am dorit ca Uh, veniturile proprii să uh, provină în mare parte din noile forme de energie ecologică. Atunci când raportorul spune că ar trebui să folosim mai mult sistemul ETS și alte astfel de mecanisme, poate că ar trebui să creăm mai multe taxe. Am ales uh, o cale și haideți acum să o urmăm, să nu încercăm să ne tot uh, modificăm părerea, așa cum am făcut-o și cu alte politici europene. Prin urmare, noi suntem de acord cu ce spune domnul raportor. Am însă niște motive de îngrijorare legate de un punct anume din raport, și anume, în momentul de față, unele state membre deja folosesc venituri din sistemul ETS pentru a finanța proiecte ecologice și noi am dori să ne asigurăm de faptul că aceste țări nu vor pierde bani pe viitor, deoarece în prezent unele țări deja se uită cu foarte multă atenție la politicile europene și s-ar putea ca pe viitor aceste țări să fie penalizate pentru că deja făceau uh, unele lucruri cu mult înaintea altora și ar fi păcat să le, uh, să-i lipsim de această sursă de venit. Politica lor este de fapt una foarte pozitivă și în folosul cetățenilor europeni. Vom trimite amendamente în această privință. Vă mulțumim frumos pentru muncă și așteptăm să cooperăm și ne bucurăm de faptul că și comisia noastră se ocupă de acest raport, pentru că nu ne-am fi dorit să țină doar de competența comisiei bugetare. Mulțumesc. Domnule Eichhout, sunteți în sală? Nu, nu e. A plecat. Pentru EFDD, domnul Pedicini, nu. Pentru ENF, nici atâta. Așa, mai economisim timp, dau cuvântul comisiei, doamna Montagnon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vă dau câteva elemente despre acest subiect. Raportorul deja a spus în mare ce era mai important. E adevărat că este un subiect foarte dificil, avem nevoie de vot în unanimitate, trebuie și ratificare din partea parlamentelor naționale. De 30 de ani încercăm să reformăm sistemul și nu a fost deloc simplu, după cum știți. Ce s-a spus ultima oară când s-a negociat uh, cadrul financiar multianual este că se dorește un nou sistem de uh, resurse proprii. De aceea s-a creat grupul Monti, unde existau trei membri ai Consiliului, trei deputați europeni, trei uh, consilieri și împreună au reflectat și au publicat raportul pe care îl cunoașteți la începutul anului. Acum vrem să încercăm să reformăm sistemul data viitoare Dar cum putem să găsim un sistem care să financeze totalitatea bugetului european? Și aici intervine noțiunea de valoare adăugată a proiectelor și de uh, lista de priorități a Parlamentului European. Deocamdată, bugetul Uniunii, resursele proprii care finanțează bugetul Uniunii, nu aveau neapărat o legătură cu politicile, cu prioritățile sau cu valoarea adăugată și obiectivul era să se găsească noi resurse proprii în sensul că și uh, veniturile trebuie să aibă o valoare adăugată, pentru că în funcție de resursele proprii pe care le vom alege pe viitor, acestea vor trebui să meargă mână în mână cu prioritățile politice. S-au identificat mai multe uh, surse Acum uh, uh, grupul de lucru se consacră acestor alternative dintre care acest așa numit green basket, acest coș ecologic, unde există și uh, ideea taxării transportului, taxării energiei și așa mai departe. Dar oricum avizul Comisiei Envi este primordial pentru Comisia de Bugete. În momentul de față, încă reflectăm, nu am dat deoparte niciuna dintre alternative, nu am adăugat nicio alta. Deci, ne gândim pentru că unele uh, surse au fost citate în discursul uh, asupra stării Uniunii, discursul de la Sorbona, există asemenea alternative precum uh, uh, transferul prețurilor, taxarea anumitor tranzacții transfrontaliere. Poate că aceste subiecte acum au mai multă pondere decât în trecut, sunt cumva mai actuale, dar să știți că ne gândim la toate și uh, în mai 2018, Comisia va veni cu propunerea sa în momentul în care se va prezenta noul cadru financiar multianual, pentru că propunerea cu privire la venituri face parte integrantă din următorul CFM. Mulțumesc frumos Comisiei. Raportorul acum are cuvântul pentru a trage concluziile. Îți mulțumesc, Pavel. Mulțumesc uh, tuturor pentru contribuții. Cred că ați sintetizat foarte bine cum stau lucrurile. Există câteva puncte pe care trebuie să le um, dezbatem, dar uh, în mare cam uh, suntem uh, în, același, în aceeași linie de idei. Mecanismul de ajustare al carbonului, noi l-am menționat în mod explicit la punctul 9 în proiectul nostru de aviz, deci sunt cât se poate de acord cu faptul că trebuie să cerem comisiei să uh, analizeze și această posibilitate. Doamnă Iatenmachi, am notat ce ați spus dumneavoastră despre eventualele probleme legate de distanțele lungi, de faptul că nu există conectare la căile ferate peste tot. Da, am notat, dar să știți că intenția noastră nu este să venim cu o propunere pentru uh, niște scheme obligatorii pentru statele membre. Nu, vrem să ne bazăm pe taxele care există deja la nivel național și vrem să ne dăm seama în ce măsură din aceste taxe s-ar putea finanța și bugetul UE. Am notat de asemenea ce a spus doamna Iatenmachi despre electricitate și combustibilii pentru automobile, dar ar fi foarte dificil să um, vorbim despre aceste domenii. Va trebui să ne gândim, um, să discutăm cu și cu ceilalți raportori din umbră, dar suntem de acord cu dumneavoastră în procent de 100%. Da, Caterina, ITS, suntem de acord, așa cum ai putut să îți dai seama. Da, trebuie să învățăm din greșelile trecutului, să vedem cum putem uh, într-un mod mai eficient, să folosim resursele pe care deja le avem la dispoziție, cât despre ETS. Haideți să continuăm pe această cale, să nu vrem să inventăm uh, noi sisteme pe când avem deja uh, ce ne trebuie la dispoziție și în ce privește statele membre uh, care deja au anumite politici în vigoare, evident că acestea nu trebuie să fie penalizate. Trebuie să vedem dacă putem să obținem venituri suplimentare din sistemul um, ETS care pot să financeze niște proiecte bine țintite și aceste venituri să suplimenteze fondurile bazate pe venitul național brut. Dacă ne-am dorit ca aceste contribuții bazate pe venitul național brut să scadă în mod progresiv. Mulțumim și contribuției doamnei Montanion de la Comisie. Avem de gând să uh, ținem legătura și cu membrii comisiei și cu raportorii din umbră pentru a termina munca la acest aviz. Calendarul 27 octombrie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Pe 7 decembrie va avea loc votul la comisia noastră, pe 22 februarie la comisia bugete și ar trebui să ajungă la plenară în martie anul viitor. Următorul punct de pe ordinea de zi este strategia europeană pentru promovarea uh, culturilor de plante leguminoase și bogate în proteine în sectorul agricol. Gheorghi Holveni este raportor pentru acest subiect. Ai cuvântul. Thanks a lot, Mr. Chairman, dear colleagues. Um, uh, I will I will change to my mother tongue. I am all the time so happy to speak on it. Uh... Mulțumesc și dacă îmi dați voiam să vorbesc în limba mea maternă. Acest subiect este pe agenda instituțiilor europene de mult timp. În urmă cu șase ani, Parlamentul a adoptat o rezoluție asemănătoare în care spuneam că aceste culturi bogate în proteine nu reprezintă decât 3 până la 4% din suprafețele uh, cultivabile din întreaga Europa. Și, de fapt, uh, importăm mai mult de 70% din toate aceste culturi pe care le consumăm în uh, Europa. Până acum nu s-au putut uh, uh, um, uh, mări suprafețele cultivate cu aceste uh, uh specii de plante și majoritatea terenurilor, de fapt, se află în America de Sud, unde aceste uh, plante între timp au fost și modificate genetic. Ne credem că avem nevoie de asemenea strategie europeană, astfel încât resursele europene să fie mai bine folosite și să existe o contrapondere față de uh, importuri pentru că deocamdată balanța comercială este foarte dezechilibrată. Cum spuneam, importăm um, astfel de plante și leguminoase din America. Dar cetățenii noștri nu vor să mănânce proteine modificate genetic, vor uh, alimente sigure și în majoritatea țărilor europene ne luptăm ca să prezervăm uh, agricultura și pentru asta avem nevoie de uh, uh, culturi bogate în proteine și vrem să avem o, o agricultură fără OMG-uri. În calitatea mea de deputat din Ungaria, în acest parlament pot să anunț cu o mândrie că în 2013 Ungaria deja și-a adoptat propria sa strategie uh, pentru a încuraja aceste culturi și am fost vârful de lance uh, la nivel european pentru acest tip de inițiativă. Am uh, adoptat standarde pentru uh, soluri, pentru a putea cultiva soia și alte plante și a existat și o inițiativă comună ungară-germană la care alte 18 state membre au aderat și este vorba despre declarația europeană cu privire la soia, pentru că vrem să prezervăm agricultura durabilă și vrem să promovăm aceste culturi bogate în proteine, îndeopște cele care nu sunt uh, modificate genetic și, cum spuneam, soia, care nu este modificată genetic. Proiectul meu de raport se concentrează pe următoarele sugestii. pentru că știți că, de fapt, este un aviz destinat Comisiei Agri. Culturile bogate în proteine din Europa sunt utile pentru agricultura durabilă. Acestea îmbunătățesc echilibrul uh, de carbon și uh, favorizează funcționarea sistemelor uh, ecologice și permit o bună protejare a Um, ecosistemelor. Putem să să reducem folosirea um, îngrășămintelor chimice dacă um, cultivăm astfel de uh, specii de plante și trebuie să stimulăm și inovarea în uh, acest sector. Aceste uh, uh, plante uh, pot să fie folosite nu doar pentru hrana animalelor, ci și pentru oameni. În plus, trebuie să difuzăm informații, trebuie să vedem exact care este situația de pe piață și să putem să avem uh, uh, produse competitive, pentru că acestea trebuie să fie uh, competitive față de importurile Uh, și cam atât uh, am eu de spus despre acest raport. Thank you, Mr. Reporter. And now, uh... Mulțumesc. Urmează raportorii din umbră de la SND, în numele doamnei Melior, o să vorbească domnul Folcon. Mulțumesc. Nu sunt doamna Melior după cum vă dați seama, dar eu o reprezint astăzi, fiindcă ea nu poate fi aici, din păcate. Ea salută proiectul de raport, proiectul de aviz al colegului și în mare parte este de acord cu el, dar va propune mici amendamente. Un subiect pe care îl privește cu ochi critici este cel de la punctul 7, unde este vorba despre noua evaluare a interdicției pesticidelor pe suprafețele de prioritate ecologică. Interdicția aceasta este un punct important în ceea ce privește menținerea biodiversității și ea consideră, colega mea consideră că noua evaluare n-ar trebui să facă um, să fie ridicată interdicția aceasta pentru că s-ar pierde efectul pozitiv asupra biodiversității. Foarte pe scurt, cam atât în ceea ce privește avizul doamnei Melio. Ea se bucură de cooperarea cu raportorul și mult succes! danke auch. Now äh, for... Mulțumim și noi. Acum, de la ECE, domnul Dorman, care nu e prezent. Mergem la doamna Iaten Machi, de la ALDE. Domnule președinte, dragi colegi, aș dori să mulțumesc raportorului pentru că a făcut un rezumat uh, excelent al situației actuale și al mizelor. Dacă producem mai multe plante proteice în Uniunea Europeană, putem să avem multe avantaje. Oportunități adevărate care ar trebui să fie utilizate. Deficitul um, Europei de plante proteice este evident, importăm cam 70% din ceea ce avem nevoie. Dacă ne reducem dependența de plantele proteice, de importurile de plante proteice, ne putem putem avea un control mai bun asupra ce se întâmplă, putem să ajutăm și ecosistemele și agricultura noastră care să fie mai durabilă un lucru care avea efecte pozitive atât asupra veniturilor din agricultură, cât și asupra biodiversității din Europa. Însă drumul către o utilizare mai uh, durabilă a proteinelor este destul de lung și de complicat. Pentru că cele produse la noi sunt încă mai scumpe decât cele din import și e greu să concurezi cu importurile ieftine din zone tropicale. Dar dacă avem voința să fim consecvenți în legislația noastră, să fim orientați către viitor, să ne gândim la durabilitate în diferite sectoare, întreaga imagine se schimbă agricultorii, producătorii de alimente din Europeană și um, asociațiile consumatorilor ne cer măsuri ferme pentru o abordare unitară în acest domeniu. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului raportor și știu că avem un drum lung de parcurs. Mulțumim! Urmează de la GUE domnul Flanagan. Nu știu dacă înlocuiește pe cineva. Nu văd pe nimeni. Mai departe, Verzi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbesc în numele lui Martin Hausling, care își cere scuze că nu poate veni la această ședință. Martin a fost raportor uh, pe acest uh, această rezoluție, dar și-a retras numele pentru că era preocupat că s-ar putea folosi pentru a spori importurile de soia modificată genetic. Proiectul de aviz uh, în prezent uh, ne pune o serie de probleme, pentru că grupul nostru consideră că provocările se leagă de încurajarea fermierilor de a avea culturi proteice nemodificate genetic și să reziste introducerii soi modificate genetic. Scopul uh, acestor zone ecologice, de fapt, ar trebui să fie să încurajeze biodiversitatea, transferul către um, culturi um, um tradiționale, nemodificate genetic, nu să crească pro- producția. De aceea noi um, um, introducem, noi susținem uh, foarte clar introducerea unei interdicții uh, pentru utilizarea pesticidelor. De asemenea, în ceea ce privește uh, culturi cum ar fi uh, rapița, nu ar trebui să um, fie încurajat pentru uh, producția de biomasă, pentru că producția de biomasă în sine nu este durabilă. În, și, în sfârșit, această problemă a Danube-soia, um, deși este vorba de o producție nemodificată genetic, uh, aceasta este cultura pe care o aleg cu precădere agricultorii care vor monocultură și care poate să ducă la acaparare de terenuri. Și, în încheiere, noi considerăm că agricultorii ar trebui să fie încurajați și să primească sprijin pentru a își uh, um, crește propriile culturi um, proteice, mai ales când au uh, um, animale pe care le cresc și să reziste importurilor de soia și să respecte bunăstarea animalelor. Grupul nostru va depune amendamente prin mm, raportorul nostru din Martin și vreau să mai spun încă un lucru, că dacă um, uh, îți obții uh, proteinele din plante, chiar economisești, uh, eviți uh, o serie de emisii foarte dăunătoare ca urmare a producției de carne. Deci, Până la urmă, asta dorim cu o producție sustenabilă de culturi proteice în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mr. Pedicini. Domnul uh, Pedicini. Presidente, anche noi ci uniamo al uh, ringraziamento per il relatore per... Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă și noi recunoaștem avantajele pentru agricultori și pentru consumatori pe care le reprezintă aceste culturi um, bogate în proteine. Recunoaștem și avantajele pentru um, mediu, faptul că terenurile sunt îmbogățite datorită absorbției azotului din atmosferă, faptul că se reduce cantitatea de îngrășăminte chimice și aceste culturi sunt foarte importante și pentru hrana animalelor. Dar e adevărat că există o tradiție îndelungată de uh, cultivare a culturilor proteice. Mă gândesc la um, chiar medicamente care sunt fabricate datorită uh, faptului că există aceste producții. Aveam trifoiul, lupina și altele. Um, din păcate, în momentul în care producția industrială a înlocuit uh, tradițiile, s-a ajuns la importuri. 70% din uh, aceste culturi consumate în Europa vin din exterior și, din păcate, toate hranele, toate alimentele care sunt bazate pe soia sau conțin o cantitate importată de soia, de fapt, uh, conțin soia modificată genetic. Iar terenurile care sunt uh, eliberate, pentru că nu mai sunt cultivate cu aceste culturi proteice, au devenit acum terenuri folosite pentru culturi uh, unice, culturi care, pentru a da randament, trebuie neapărat uh, să fie stropite cu um, îngrășăminte chimice. Noi sprijinim revenirea la tradițiile din trecut și să avem o suprafețe cât mai mari cultivate cu aceste culturi, dar aceste culturi nu trebuie să fie destinate biocombustibililor. Acum trebuie să facem față revizuirii directivei privind energia regenerabilă. Și trebuie să fim foarte prudenți de fiecare dată când vom vorbi despre acest nou act legislativ și când vorbim despre culturile proteice. Doamna Miller, acum are cuvântul. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Salut această strategie pentru culturile proteice, în mod special, fiindcă în Germania Împreună cu Austria și cu Ungaria am început acea strategie pentru soia și i-am convins pe agricultori că trebuie să uh, recurgă la aceste culturi. Mm, e relevant punctul 7 din raport, să-l regândim și să îl evaluăm, să vedem care sunt urmările dacă nu uh, dacă într-adevăr, vrem să luăm acele măsuri cu privire la zonele protejate pentru biodiversitate. Este vorba de 300 de mii de hectare de plante proteice care protejează biodiversitatea și care uh, fac economii în ceea ce privește uh, fertilizatorii minerali și vedem că aceste plante proteice nu sunt capabile să facă concurență la nivel agrar dacă un fermier plantează grâu, de exemplu, atunci uh, este foarte greu să-i convingem pe aceștia să recurgă uh, pentru randament la alte culturi. S-a menționat și creșterea animalelor. Într-adevăr, o treime din, uh, din uh, terenurile noastre sunt uh, pășuni, acolo nu poate fi plantat soia. Vorbim, deci, de strict terenurile agrare. La asta ne referim și la acestea ne raportăm. Mă bucură foarte mult faptul că noi, cei de la Envi, putem să dăm un aviz celor de la Agri pentru a fi totul relevant. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Dali are cuvântul acum. Chair, um... Mulțumesc, domnul președinte. Consider că este o strategie extrem de importantă pentru noi, mai ales având în vedere importanța acestui, um, acestor culturi, mai ales care a apărut în uh, cadrul directivei privind um, combustibilii biologici. De asemenea, consider că este legată și de dependența de importuri um, pentru furaje și de discuțiile legate de OMG-uri. Sporirea producției de soia și sporirea numărului de culturi proteice considerăm că duce la mai multe avantaje, cum ar fi uh, reducerea azotului din atmosferă, um, utilizatori uh, îngrășăminte Um, mai puține folosite, o creștere a producției de furaje, lucru care de asemenea se leagă și de discuțiile cu privire la biocombustibili. Um, de asemenea, există un potențial um, legat de cultura de plante nemodificate genetic care poate să fie încurajată și prin PAC. Mulțumesc. Acum, de la comisie, doamna Boga. Bună dimineața, mulțumesc, doamnă președinte. Eu vin de la DG Agricultură. Aș dori doar să menționez pe scurt negocierile recente cu privire la dispoziției din propunerea Omnibus în care s-a ajuns la un acord în care Comisia își confirmă intențiile de a echilibra cererea și oferta de astfel de culturi proteice și să aibă o strategie în acest sens. În acest uh, sens, ne facem pregătiri interne Discutăm despre domeniul de aplicare și despre elementele legate de un plan în acest sens și vrem să lucrăm în uh, cooperare strânsă cu mai multe părți interesate, inclusiv Parlamentul European și, bineînțeles, așteptăm și raportul um, din partea Comisiei uh, pentru Agricultură ca să putem, um, în măsura posibilului, să facem o aliniere în ceea ce privește ideile și scopul acestui plan. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. No. Mulțumim foarte mult! Din nou cuvântul domnului raportor, domnul Helveni, pentru rămași de încheiere. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru toate observațiile făcute. Voi încerca să le iau în considerare. Mulțumesc și pentru sprijinul arătat. E clar că sunt două aspecte care ar trebui să fie negociate ulterior în amănunt. Problema pesticidelor printre altele. Nu am să intru în detaliu, e un raport foarte bun. Încă o dată mulțumesc, o să vedem. Thank you very much. That concludes the debate. Mulțumim cu aceasta se încheie dezbaterea. Avem și un termen de depunere a amendamentelor și anume 27 octombrie la ora 11. Iar în Envi votăm pe 7 decembrie. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor uh, spiritoase. Utilizarea numelor băuturilor spiritoase în prezentarea și um, etichetarea altor um, alimente și protecția indicațiilor geografice pentru băuturile spiritoase. Discutăm amendamentele la acest raport. Raportoarea este doamna Iuso care îi dau deja cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru întâlnirile numeroase pe care le-am avut pentru a lămuri diferite lucruri și secretariatului acestei comisii și secretariatul grupului nostru și asistentele mele Marta pentru munca făcută pentru acest raport, care nu a fost deloc ușor. După cum știți, votul uh, este prevăzut uh, pentru 28 noiembrie, iar săptămâna viitoare o să avem prima reuniune cu raportorii din umbră. Așa că astăzi cred că avem o ocazie foarte bună să ascultăm diferite comentarii din partea eurodeputaților interesați de acest subiect, uh, astfel încât să ajungem după aceea la amendamentele de compromis cât se poate de bine. În total am avut 520 de amendamente, la care trebuie să mai adăugăm 44 de la uh, INTA și uh, în comisia de la Agri încă nu sunt disponibile pentru că am avut acele probleme informatice săptămâna aceasta. Trebuie să spun că referitor la amendamentele cu privire la anexe, îmi dau seama că au fost multe probleme cu uh, depunerea lor, având în vedere problemele cu sistemul informatic așa, acesta nu recunoaște anumite schimbări în uh, fond. Și vreau să mulțumesc pentru cel care au făcut efortul ca să le putem uh, depune și cei care au depus, uh, vă rog să le uh, revizuiți, să vedeți dacă sunt în regulă, ca, după aceea dacă sunt probleme să ne informați pe mine și pe secretariat. Mm, dacă am înțeles bine, există unanimitate în toate grupurile politice cu privire la faptul că e nevoie să se lămurească problema actelor delegate. Din câte înțeleg, propunerea aceasta trebuie să fie adaptată la schimbările juridice introduse prin tratatul de la Lisabona Uh, toți suntem preocupați de faptul că prerogativele acestui um, um, Parlament ar putea să fie um, subminate. Au venit multe amendamente referitoare la acest subiect și cred că trebuie să ne punem cu toții de acord cu privire la elementele esențiale care trebuie să fie prezente aici și care nu, uh, ca să modificăm textul ca atare. Sunt de acord cu amendamentele pe care, uh, care au fost depuse pentru a se uh, Um, lămuri faptul că indicațiile geografice um, care au deja această protecție trebuie să se aplice în continuare pentru produsele care sunt în tranzit prin Uniunea Europeană. De asemenea, vrem să se lămurească în mod public câteva subiecte, mai ales cele care au întrunit unanimitate în cele trei uh, comisii. Și avem uh, unul dintre aceste aspecte, și anume introducerea un, o posibilitate de a se adăuga indicația geografică în limba locală atunci când utilizarea acestei limbi reprezintă o obligație juridică în țara de import. Uh, și eu și colegi uh, au prezentat uh, amendamente cu privire la articolul 14.4 din um, regulamentul în vigoare și Comisia mi-a spus că există o inconsecvență când se spune că ar putea să se um, menționeze într-o limbă care nu este neapărat uh, una a Uniunii. Eu am um, aș dori să invit uh, Comisia să informeze toți colegii. O altă tematică foarte controversată a fost um, legată de indicațiile geografice pentru um, băuturile spiritoase. Aici trebuie să găsim o soluție pentru că recomandările comisiei nu sunt foarte clare. Vrem o calificare din partea comisiei. De asemenea, au venit amendamente pentru a se lămuri um, diferența între indicații geografice uh, protejate și cele înregistrate. Comisia ne explică că diferența este pentru... Dacă ne-ar explica această diferență, atunci ar fi foarte bine. De asemenea, trebuie să se specifice faptul că alcoolul etilic folosit pentru băuturile um, spiritoase trebuie să fie de origine agricolă. Însă, uh, unii colegi menționează Uh, sau um, derivate din uh, bere um, și se referă la anumite tipuri de alcool care um, este făcut pe bază de uh, bere nealcoolică. Mm, probabil că există niște motive pentru care um, nu s-a făcut această specificare și anume că și berea nealcoolică este tot un produs agricol. Apoi îmi dau seama că este vorba de un um, raport foarte tehnic și eu pe mine mă preocupă um, probleme legate de protecția consumatorului și la chestiune de sănătate publică puse de alcool, dar nu acesta este obiectul acestui raport. Sunt alte um, forumuri ne putem să vorbim despre aceste subiecte, cum ar fi strategia privind alcoolul. Uh, Cred că amendamentele prezentate reprezintă o bază bună pentru a îmbunătăți propunerea și le stau la dispoziție tuturor celor interesați și deja putem să discutăm despre elaborarea amendamentelor de compromis. Vă mulțumesc mult! Thank you very much. I think... Mulțumesc! Cred că acum am înțeles totul despre amendamentele depuse la acest raport. Acum dau cuvântul uh, unor colegi care înlocuiesc raportorii din umbră. Domnul Walken, pentru socialiști. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vorbesc în numele colegei mele, care nu putea să fie prezentă astăzi. Doamna Emilia a urmărit cu foarte multă atenție uh, Uh, discutarea acestui raport și a citit cele ceste de amendamente, dacă nu și mai multe care au fost depuse. Colega mea uh, este cât se poate de uh, optimistă, crede că la următoarea întâlnire a raportorilor din umbră, multe din problemele și dificultățile actuale vor putea să fie soluționate. Obiectivul acestui raport este consolidarea calității băuturilor spiritoase vândute în Uniunea Europeană. Poate că unele dintre observațiile mele deja au fost uh, menționate de doamna raportor. Problema cea mai flagrantă este de natură tehnică. Și anume, producția băuturilor spiritoase evoluează în mod constant și aceste evoluții trebuie să fie reflectate de uh, regulament. Să vedem uh, ce mai trebuie preluat în acest uh, text. Rămâne de văzut să vedem dacă să avem un act delegat sau să avem acte de implementare sau să avem o procedură obișnuită legislativă. Doamna Melio are tendința uh, de a prefera procedura legislativă ordinară. Băuturile spiritoase, din punct de vedere, sunt băuturi tradiționale, nu sunt un domeniu nou unde să se facă multe experimente și în ceea ce privește modificările și adaptările definiției, acestea trebuie să fie discutate chiar acum. Definiția băuturilor spiritoase reprezintă elementul nucleu al întregului regulament. De aceea, nu trebuie să apară nicio modificare fără implicarea Parlamentului European. Prin urmare, doamna Melio propune procedura legislativă ordinară. Apoi e vorba de adăugarea de zahăr în băuturile spiritoase. Doamna Melio dorește ca, în cazul unor băuturi, cantitatea uh, de zahăr adăugat să fie plafonată, să existe o cantitate maximă permisibilă nicio problemă dacă există zahăr, dar dacă există prea mult, atunci să nu uh, apară probleme. Iar în ceea ce privește băuturile din fructe și cereale, e vorba de 10 grame per litru și pentru asta ea a și depus amendamente. Al treilea și ultimul element, doamna Melio are în vedere uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește indicațiile geografice, nicio problemă cu asta. Sunt uh, datele din anexa 3 din regulament, acestea trebuie să rămână valabile. Și recunoaște valoarea adăugată pentru consumatori și pentru producători. În ceea ce privește registrul nou online, trebuie să existe direct acces la uh, specificațiile produsului, produsului uh, și asta a fost susținut prin amendamente. Doamna Melio se bucură de întâlnirea cu raportorii din umbră de la Strasburg și are încredere că se va ajunge la un numitor comun. Mulțumesc! Very much, Dan. Uh, Mulțumesc foarte mult! Domnul Matthews, care înlocuiește pe colegul său, Pe domnul Pietra le locuiește. Um, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc că mi-ați pornit microfonul. Câteva cuvinte în numele colegului meu, care nu e prezent. Grupul ECR a făcut câteva amendamente tehnice la proiectul de regulament în așa fel încât să luăm uh, elementele utile din vechiul regulament, să protejăm metodele de producție tradiționale și să nu-i supraîncărcăm pe producători. Doresc să ofer o actualizare a poziției noastre pe elementele cheie, speranța noastră fiind uh, să existe acceptanță la nivelul Comisiei Parlamentare. În primul rând, băuturile spiritoase ar trebui să fie Uh, considerate niște băuturi cu un caracter definit uh, din momentul începerii producției. Acest element este unul de bun simț fixat în regulament. Sunt multe băuturi care folosesc indicația geografică, care nu pot uh, să ceară această etichetă de indicație geografică, chit că produsul, din punct de vedere istoric, are legături cu o anumită zonă geografică. Mai sunt câteva îngrijorări în ceea ce privește traducerile. Vrem să ne asigurăm că atunci când o băutură spiritoasă este exportată, este etichetată într-un limbaj corespunzător pe piața locală. Comisia face ca asta să fie totul complicat, cu un act delegat adoptat doar în circunstanțe excepționale. Dacă e să ne bucurăm de creșterea acestui sector, cum am văzut ultimii 15 ani, exact acestea sunt barierele care trebuie înlăturate. Prin urmare, noi propunem să utilizăm o abordare mai simplă adoptată la regulamentul 110-2008 care vine cu un regim de traducere direct pentru exporturi. În al treilea rând, vrem să existe un nivel uh, adițional de protecție a indicației geografice, să se poată interveni în cazurile în care sunt importuri înspre Uniunea Europeană cu indicație geografică uh, nejustă. Credem că nu este suficient să protejăm pe, nu face suficient pentru a-i proteja producători de activități frauduloase, deci vrem să avem o protecție uh, sporită, aliniată perfect uh, mărci înregistrate europene. Săptămâna trecută am văzut că peste 4% din, uh, uh, din vânzările din boturile spiritoase se pierde din cauza vânzării de bunuri contrafăcute. Ele ajung în Uniunea Europeană și e problematic. Susținem efortul Comisiei de a avea armonizare mai mare, cu legislația pentru um, ingrediente alimentare și pentru uh, produse agricole, dar să nu uităm că industria aceasta are un set unic de provocări și de trăsături, ceea ce nu e echivalent cu experiențe din alte sectoare. Ridicăm cu drag aceste probleme în săptămânile ce vor urma și vedem cum evoluează lucrurile. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum doamna Müller. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportoarei pentru activitatea de până acum. Regulamentul pentru băturile spiritoase este tehnic. Vizează mai multe obiective pentru un sector specific. Din perspectiva consumatorului, trebuie să ne axăm că băuturile spiritoase sunt de înaltă calitate, că um, produsul uh, coincide cu ceea ce îți stipulat pe etichetă. Din perspectiva industriei, trebuie să existe uh, un cadru funcțional de reglementare în special pentru sistemul indicației geografice. Așa este, acolo trebuie privit, privit lucrurile ca și cum am avea un drept de autor la nivelul producției uh, în acest domeniu, uh, un fel de echivalent. Mă bucură faptul că s-a dat dovadă de atitudine constructivă, că sunt amendamente. Acestea arată că pe multe subiecte importante, cum ar fi noul registru pentru indicațiile geografice, vrem să avem o protecție mai bună în fața contrafacerii, vrem să fie traduse indicațiile geografice la export, vrem să putem uh, constata care este originea produsului și la nivelul unor uh, acte delegate vrem să găsim uh, soluții bune comune. De asemenea, eu sunt convinsă că mm, având în vedere subiectele pendinte, cum ar fi flexibilitatea, marja de flexibilitate, conținutul de zahăr și textul anexelor, vom găsi un numitor comun. Aștept cu nerăbdare cooperarea și la sfârșit încă o notă din partea mea. Va trebui să avem valorile nutriționale și pentru băuturile alcoolice. Asta este o altă dezbatere. Acest regulament tehnic, din perspectiva mea, este locul greșit în care să facem asta. Soluția trebuie să fie pentru toate băuturile alcoolice, și asta în cadrul informații, regulamentului pentru informațiile um, alimentare și valorile nutriționale. Mulțumesc și aștept și eu reuniunea raportorilor din de săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult, spune președinta, doamna Boylan. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru contribuțiile de până acum. Doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru activitate, raportoarei pentru activitate. Cunoaștem ideea din spatele acestui demers. Vrem să aliniem această propunere legislativă uh, al Tratatului de Lisabona și să avem indicații geografice. Cred însă că ar fi greșit să nu menționăm și elefantul din încăpere. Comisia ar trebui să vină uh, să discute despre chestiuni mai importante legate de etichetarea băuturilor alcoolice cu ingredientele și valorile nutritive uh, ale băuturilor care conțin 1,2% alcool. Trebuie să avem o propunere despre asta. În absența acestei propuneri legislative, evident, ne-am depus un amendament pentru a introduce o declarație de ingrediente și valori nutritive uh, Consumatorul ar trebui să fie principala noastră grijă aici. El este în continuare lăsat complet pe din afară în ceea ce privește obținerea acestei informații, chit că Comisia ne spune că nu a identificat motive obiective pentru această absență. Salut amendamentele depuse în ceea ce privește uh, cantitatea maximă permis, permis, permisă de zahăr să vedem ce se întâmplă cu um, adăugarea unei cantități excesive de zahăr chiar la sfârșitul liniei de producție. Asta înseamnă că apar niște băuturi spiritoase neconforme pe piață. Este vital pentru consumator să citească lucruri adevărate pe etichetă și precise. Și de aceea mă îngrijorează anumite elemente. De exemplu, în ceea ce privește registrul electronic care înlocuiește anexa 3. Pentru asta am depus amendamente. Credem că noul registru online trebuie să aibă statut juridic de plin, trebuie să conțină toate specificațiile produsului în ceea ce privește indicația geografică, în așa fel încât să fie informații accesibile în mod continuu. Ar trebui să fie un registru accesibil pentru toate specificațiile produselor înregistrate ca fiind marcă de indicație geografică, iar în ceea ce privește specificațiile produsului, ar trebui să fie introduse absolut toate, în așa fel încât să existe consecvență cu dosarul tehnic. E vorba, de exemplu, de băuturi care au mai mult de un singur nume sau se scrie uh, difere, diferit numele lor sau sunt două variante ale aceluiași produs în funcție de o diferență la nivel de o literă. Iar în ceea ce privește locul de producție, băuturile spiritoase sunt unice. Uh, Uneori există și un context istoric. Locația uh, este cea care conferă caracterul și uh, uh, gustul și aceasta trebuie să fie protejată din punct de vedere geografic, a indicației geografice. Așteptăm și noi cu nerăbdare cooperarea cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Am încheiat runda raportorilor din umbră sau a locțiitorilor. Da, acum cuvântul membrilor și mai întâi s-a înscris doamna Delei. Si, madame la Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor, dragi colegi. Sistemul de protecție a indicațiilor geografice reprezintă o miză foarte mare pentru Europa. Este un instrument de calitate, dar în același timp agricultura poate astfel să joace un rol mai mare în negocierile comerciale. Și sunt câteva elemente pe care trebuie să le analizăm îndeaproape sectorul băuturilor spiritoase a fost întotdeauna un sector cheie pentru Uniunea Europeană mai ales pentru că este unul dintre sectoarele care exportă foarte mult. Regulamentul 110 din 2008 a permis o armonizare în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Uh, producătorii au acceptat acest regulament în trecut și acum Comisia propune o modernizare care mi se pare binevenită, dar Comisia, prin intermediul actelor de punere în aplicare, își arogă prerogative noi și urmează să facă niște modificări substanțiale. În primul rând, suprimarea anexei 3, acolo unde erau enumerate indicațiile geografice și le înlocuiesc, înlocuiesc, mai bine zis, această anexă cu o listă online dar în loc să existe un astfel de registru adoptat prin act de punere în aplicare, de ce să nu fie el creat și apoi să fie actualizat prin acte delegate? Și ce să facem cu versiunile lingvistice din țările unde alfabetul nu este uh, același? În uh, actualul regulament, traducerea uh, și scrierea cu un alfabet diferit de alfabetul latin, nu mai este autorizată, deși s-ar putea face cu acte delegate, așa cum se putea în regulamentul din 2008. Deci, cred că ar trebui să avem mai multe dispoziții pentru a consolida protecția indicațiilor geografice. Noi am lucrat la Comisia Agri, am fost raportare pentru aviz, votul a avut loc săptămâna trecută și textul a fost sprijinit cu o um, majoritate covârșitoare. De altfel, s-a votat cu unanimitate cu o singură excepție. Îi invit așadar pe colegii de la Comisia Envi să se uite îndeaproape la rezultatul votului de la Comisia Agri Vreau să vă amintesc că este vorba despre un regulament care vizează etichetarea, este așadar un regulament tehnic care se aplică băuturilor spiritoase. Nu este un regulament uh, care vizează protecția uh, sănătății consumatorului față de pericole care reprezintă un consum excesiv de alcool. Deci vă rog să nu faceți un amalgam. Am toată încrederea în uh, colega raportor pentru pregătirea amendamentelor de compromis și vreau să o mulțumesc pentru cooperarea extraordinară dintre birourile noastre pe acest subiect. Vă mulțumesc! Thank you very much! Mulțumim și noi, doamna Zomăr, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc doamnei raportor pentru muncă Mă leg de ce a spus la sfârșit anteorbitoarea mea. Nu se poate ca aici să apară o mulțime de amendamente care n-au nimic de a face cu acest regulament tehnic. Nu se poate ca aici să încropim ceva cu privire la Uh, listele de ingrediente, valorile nutritive, nu aici și-au locul acestea. Ieri am avut o mare audiere uh, și producătorii lucrează acum la uh, respectarea solicitărilor Comisiei Europene. Se va face um, o etichetare, aceasta va trebui respectată, comisia va verifica în momentul în care va avea o propunere din partea sectorului. Dacă este suficientă sau nu. Și apoi, dacă nu, va propune un act normativ. Dar pe acest subiect, unde e vorba de boturile spiritoase, cu regulamentul aferent, aceste amendamente chiar nu și-au locul. Vă rog foarte tare să le respingeți. Nu trebuie să încurcăm aici merele cu perele. Și apoi vă mai rog să țineți cont și de <laughs> amendamentele mele, vă cer sprijinul, fiindcă avem nevoie urgent de o definiție uh, pentru aceste asociații care nu sunt uh, definite și apoi uh, tipul de alcool utilizat. se spune că trebuie să fie de, de, de origine agricolă, dar poate să fie și din bere. Berea uh, per definiție, nu este mereu o, un produs uh, de origine agrară. Chit că da, așa este, dar este un produs uh, prelucrat. Și trebuie să existe o posibilitate ca acest alcool etilic să poată fi utilizat, din, din producția de bere, să poată fi utilizat și la băuturile spiritoase. Comisia ar trebui să prevadă, da, uh, plafoane maxime de conținut de zahăr pentru băuturile de la anexa 2. Asta este treaba Comisiei Europene și a, invers ar trebui să fie posibil ca producătorii să poată face reclamă când, de exemplu, nu există zahăr adăugat. Este, de ce nu, un motiv de publicitate. Și în ceea ce privește etichetarea produselor tradiționale, avem așa ceva și avem chiar și în Germania, sau mă rog, în spațiul germanofon trebuie să fie posibil ca acestea să rămână valabile. E vorba, de exemplu, de produsul Obstbrand sau Obstler pe bază de fructe sau lichiorul de fructe. E scris cumva ca, așa cum e scris și în franceză în Germania. Deci vă rog foarte mult ca uh, să fie posibil ca aceste produse să uh, rămână în viață și să vă manifestați susținerea în consecință. Uh, Mulțumesc! Acum mă îndrept către comisie domnul Luca Cianfoni de la DG Agri mai întâi cu privire la indicațiile geografice. Thank you very much, eh, Madam Chair. Uh, thank you to... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim și doamnei Ayuso pentru raport. Mulțumim și doamnei raportor de la uh, Comisia Agricolă și tuturor raportorilor din umbră, cei care au contribuit la munca la această propunere a Comisiei. Am notat propunerile pe care le-au făcut raportorii. Majoritatea cer Comisiei să mențină acest regulament uh, uh, îmbunătățit pentru etichetarea băuturilor spiritoase pentru că acest regulament uh, a reprezentat o plusvaloare importantă pentru agricultura europeană și pentru economia europeană în general și pentru a proteja indicațiile geografice uh, europene. Comisia este însă oarecum uh, îngrijorată de propunerile pe care le fac anumiți deputați pentru a elimina prerogativele Comisiei mai ales cu privire la categoriile de băuturi spirituoase, cele care se găsesc în anexa 2 la regulament. Și de asemenea ne uh, îngrijorează cerințele dumneavoastră în ce privește posibilitatea de a amenda cerințele tehnice în scopuri de export. Mă refer la articolele 5 și 16 din propunere. Dacă eliminați aceste prerogative ale comisiei, atunci regulamentul va deveni foarte rigid, deoarece orice fel de inovare nu va putea uh, să fie uh, uh, inclusă în regulament uh, în mod rapid și eficient, așa cum um, s-ar cuveni. Deci, noi ne-am bucura dacă ne-ați uh, lăsa măcar această prerogativă de a modifica cerințele tehnice pentru acele băuturi spiritoase destinate exportului. Din 2008, de când a intrat în vigoare uh, regulamentul actualmente în vigoare, deja au fost adoptate 5 sau chiar 6 amendamente Uh, de către Comisie pentru a adapta cerințele tehnice și pentru a introduce o nouă categorie, un uh, produs fabricat în Spania. În ce privește întrebările dumneavoastră, aș vrea să spun mai întâi că sunt de acord cu cei care spun că etichetarea și dispozițiile aferente, lista ingredientelor, valoarea nutritivă nu aici uh, ar trebui să fie uh, abordate, pentru că nu acesta este cadrul juridic adecvat. Comisia a adoptat un raport pe aceste chestiuni în martie anul curent și a dat sectorului o uh, posibilitatea de a veni cu o abordare de autoreglementare. Comisia va adopta, va, mă scuzați, va analiza această abordare de autoreglementare și va vedea dacă este suficientă sau dacă este nevoie de o propunere legislativă suplimentară. Aceste reguli, așadar, nu pot să-și aibă locul în prezentul proiect de regulament, pentru că el, de fapt, se ocupă doar de puține aspecte legate de lista ingredientelor. Ne trebuie însă un cadru de reglementare mai larg. În ceea ce privește alcoolul care nu este de origine uh, agricolă, noi vrem să menținem legătura dintre sectorul bă- băturilor spiritoase și sectorul agricol. Prin sectorul agricol înțeleg produsele agricole din anexa 1. Berea nu este un produs din anexa 1. Este un produs uh, procesat. Și nu puteam să autorizăm alcoolul etilic obținut în urma fabricării berii pentru apoi a fabrica băuturi spiritoase. Comisia nu vede cu ochi buni includerea alcoolului etilic provenit din bere pentru a Uh, fabrica boturi spiritoase, deoarece considerăm că ar reprezenta o amenințare pentru produsele agricole, care acum sunt o materie primă pentru băuturile spiritoase. La Consiliu însă se uh, agrează folosirea alcoolului etilic provenit din fabricarea berii pentru alte băuturi alcoolice, dar nu pentru spiritoase. Cam aceasta ar fi și poziția comisiei. Și anume să se folosească alcoolul etilic din produse agricole pentru băuturile spiritoase, dar alcoolul etilic din alte uh, surse, ca de exemplu din bere, poate să fie folosit pentru alte băuturi alcoolice. Dar dacă vreți să uh, eliminați această dispoziție, nu vor exista uh, nu va exista niciun fel de cadru legislativ pentru aceste alte categorii de băuturi alcoolice. Noi vrem așadar să destinăm alcoolul, uh, cum spuneam, din bere, alcool etilic obținut din bere, pentru fabricarea altor băuturi alcoolice și nu spiritoasele. În ce privește traducerile, Comisia nu are cum să se opună adăugării unor traduceri pe etichetele produselor destinate exportului. De aceea noi am cerut să avem uh, uh, posibilitatea de a adopta acte delegate și vrem ca acest lucru să fie inclus în regulament. Nu suntem împotriva unei dispoziții incluse în textul de bază, însă v-aș recomanda să fiți prudenți, deoarece potrivit regulilor orizontale cu privire la informațiile nutritive destinate consumatorilor, este vorba despre regulamentul 1609 din 2011. Deci, ă, adăugarea anumitor informații deja era ă, destinată ă, spre a fi publicate pe etichete, însă nu sunt autorizate uh, traducerile textelor cu litere aldine uh, și traducerea indicațiilor geografice. V-aș recomanda, în ce privește informațiile de pe etichete, să autorizați traducerea informațiilor care sunt disponibile în toate limbile oficiale UE, pentru că dacă aveți o dispoziție care permite traducerea în alte limbi decât limbile oficiale ale UE, n-ar permite traducerea în spaniolă, de exemplu, pentru uh, uh, acele produse care sunt destinate exportului către țările uh, în care se vorbește spaniola. Originea, articolul 2. Propunerea comisiei a încercat să creeze o punte cu reguli care deja se aplică. E vorba despre regulile din codul VAMAL al Uniunii. Aceste reguli oricum se aplică. În fostul regulament exista definiția locului fabricării, o definiție care a fost uh, foarte atent uh, redactată pe vremea aceea, dar care nu era cumva o obligație. Definiția exista, dar nu era obligația de a o folosi. Dacă schimbăm definiția provenienței, locului de proveniență, atunci am avea două definiții, una în temeiul codului VAMAL și una în temeiul regulamentului privind băuturile spiritoase. E o avertizare din partea mea. Putem să mai discutăm și Consiliul dorește să schimbe această definiție, însă probabil că s-ar crea probleme. În ceea ce privește Uh, conținutul de zahăr, mai ales din uh, băuturile spiritoase de la punctele 1 până la 14 din anexa 2 de la regulament, care sunt uh, din alcool pur, noi suntem pentru a stabili praguri maxime de conținut de zahăr. Nu am făcut-o deocamdată în propunere pentru că oricum statele membre trebuie să ajungă la o înțelegere, pentru că știți că fiecare stat membru are propria sa legislație în această privință. Acest regulament trebuie să uh, ducă la armonizarea cerințelor legale din uh, toate statele membre. Deci ce putem să facem? În regulament putem să fixăm nivelul maxim de uh, uh, uh, îndulcitor acceptat, deci să fie o regulă aplicabilă peste tot în Europa și apoi statele membre să poată să aibă legi și mai restrictive, dacă doresc, pe teritoriul național. Um, I also have, uh, uh would like to point out to some uh, um, simplification uh, attempts for the concepts of, uh... În ce privește amestecurile, unele amendamente au propus eliminarea indicațiilor geografice, și anume că nu pot să existe produse care sunt amestecuri, care de fapt să uh, beneficieze de o indicație geografică protejate, dar acest lucru este împotriva uh, practicilor actuale Există însă amestecuri, de exemplu pe baza de coniac, ă, care deja dispun de asemenea indicații geografice. Dar dacă interziceți folosirea indicațiilor geografice, înseamnă că aceste amestecuri dintr-o dată ar deveni ilegale. Aș vrea să lămuresc uh, confuziile create de faptul că anumite cuvinte apar cu litere aldine în anexa 2. Asta nu înseamnă că respectiva denumire este mai protejată decât altele. Nu, înseamnă că nu poate să fie tradusă. Dacă vrei să protejezi uh, denumirea liqueur în uh, engleză și licor în germană, atunci cea mai bună soluție este să autorizezi folosirea cuvântului liqueur scris cu litere aldine Cu alte cuvinte, puteți sau puteți să nu traduceți. E o chestiune tehnică, deci să fie um, autorizată și scrierea cu litere latine și scrierea cu litere normale. Mm. Avem probleme și cu avizul votat la Agri. E vorba despre aceste aceste referiri de pe etichete. Potrivit amendamentului votat, nu se poate face referire decât la o singură băutură spiritoasă, ceea ce um, restricționează în mod inutil um, practicile curente și va afecta în mod negativ anumite băuturi spiritoase. Mai există și o altă problemă cu avizul votat la Comisia de Agricultură, un amendament care a fost adoptat apropo de uh, false arome pentru băuturile spiritoase. Noi am vrut să interzicem uh, aromele false pentru a, toate băuturile alcoolice. De exemplu, aceste beri cu un, un gust anume pe care le avem pe piață, dacă nu spunem că băuturile alcoolice trebuie să folosească o adevărată băutură spiritoasă, atunci când spun, când fac referire la această băutură spiritoasă, atunci înseamnă că îi autorizăm să folosească uh, ingrediente sintetice. Și noi nu asta ne dorim. Deci este foarte important în orice băutură atunci când se face referire la o băutură spiritoasă, atunci chiar trebuie să fi fost fabricată băutura respectivă cu această băutură spiritoasă și nu să fie un uh, gust creat uh, sintetic. Și spunem că pentru alte alimente, cu excepția băuturilor, atunci când se spune cu gust sau cu aromă de nu știu ce băutură spiritoasă, atunci uh, nu Uh, vrem să se poată folosi produse sintetice. Deci dacă uh, spui că într-o prăjitură ai folosit rom, să nu fie cu esență de rom uh, chimică, ci să fie într-adevăr cu rom. Îi las pe colegii mei să vă mai răspundă la întrebări ce privește indicațiile geografice. Grazie, grazie mille, Chiara. Mi unisco ai Mulțumesc. <laughs> Mulțumesc, Clara. Vreau să mulțumesc colegii mele pentru toate uh, Uh, explicațiile date. Ea se ocupă de întregul regulament, eu sunt Luca Cianfoni și mă ocup de capitolul privind indicațiile geografice. În ceea ce privește indicațiile geografice, Comisia salută multe dintre amendamentele propuse. Printre altele, aș vrea imediat să vă spun că suntem de bucuroși de faptul că s-au depus amendamente pentru a uh, mări protecția indicațiilor geografice și mai ales că includeți și mărfurile care sunt în tranzit în spațiul vamal european. Este un nivel de protecție care nu există în alte sectoare unde uh, avem indicații geografice, dar uh, dacă există această cerință pentru sectorul băuturilor alcoolice, de ce nu? Și în plus această normă există pentru mărci. Așadar, Comisia nu are niciun motiv să nu accepte uh, această extindere a, uh, uh, protecției indicațiilor geografice. Referitor la cealaltă întrebare pe care a pus-o doamna Pilar Ayuso, aș vrea să explic puțin această Uh, dicotomie între indicațiile geografice înregistrate și cele protejate. În sectorul băuturilor alcoolice și sectorul băuturilor spiritoase, nu avem ca pentru vinuri și pentru alte produse agricole această împărțire pe categorii, și anume că există indicații geografice protejate și indicații geografice înregistrate în engleză Protected Designation of Origin și Protected Geographical Indication. Avem în sectorul băuturilor alcoolice doar indicațiile geografice. Pentru că acest concept de uh, indicație geografică este foarte larg și include toate indicațiile geografice. Atunci când afirmăm în engleză geographical indication, care când spunem în engleză Protected Geographical Indication, de fapt vorbim despre indicațiile geografice uh, din categoria băuturilor spiritoase, dar de fapt nu folosim acronimul indicație geografică protejată, care de fapt se aplică indicațiilor geografice protejate în sectorul alimentar și în sectorul vinurilor. Nu, vrem doar să spunem că este vorba despre o indicație geografică care este protejată în conformitate cu acest regulament. Deci, protejat nu intră în acronim, este doar o descriere. Se uh, menționează faptul că aceste indicații geografice sunt protejate în temeiul regulamentului. Așadar, înțelegem foarte bine așteptarea pe care o are acest sector de a face o distinție și să nu se mai vorbească în regulament de indicații geografice protejate când menționăm boturile spiritoase, deoarece e adevărat că se poate crea o confuzie cu acronimul indicație geografică protejată, care se aplică alimentelor. Totuși, dacă vreți să rezolvați problema înlocuind uh, cuvântul protejat cu cuvântul înregistrat, de fapt veți crea alte confuzii s-ar putea să creați un nou acronim uh, RGI, Register Geographical Indication. După părerea noastră, soluția pentru a răspunde aceste solicitări cât se poate de legitime este să facem o modificare a definiției, a definiției indicațiilor geografice și să spunem că uh, E vorba despre indicații geografice și să le numim doar IG, deci sunt indicații geografice, toate indicațiile geografice care sunt înregistrate și protejate în temeiul acestui regulament. Astfel încât de fiecare dată când vom vorbi despre indicații geografice, când vorbim despre băuturile spiritoase, să nu mai trebuiască să spunem protejate sau înregistrate, pentru că vom ști în mod automat că atunci când vorbim despre indicații geografice în domeniul băuturilor spiritoase, vorbim despre o indicație geografică înregistrată și protejată. E un detaliu puțin tehnic și suntem uh, disponibili să discutăm în bilateral dacă doriți, ca să lămurim și mai mult problema. În ceea ce privește Amendamentele. Revin la amendamente. Spuneam că există un număr de amendamente care intră în conflict cu ideea inițială a propunerii. Am să fac uh, o trecere în revistă rapidă a acestor amendamente uh, care ne pun probleme. Le-am împărțit pe două categorii. Sunt amendamente care, în primul rând, au niște probleme juridice structurale. Sunt uh, incoerente și non-conforme față de legislația actuală și nu sunt conforme nici cu cadrul normativ internațional și care, de fapt, uh, pun în pericol uh, rațiunea de a fi a întregului sistem. Acest tip de amendament, care pentru noi este uh, um, alarmant. Alte amendamente sunt importante și aici Comisia își exprimă îngrijorarea pentru că reduc nivelul de transparență și de eficiență a sistemului și fac ca gestionarea întregului sistem să fie mai dificilă. Le iau pe rând. Avem amendamentul 136. Și apoi amendamentul 115, în care se propune eliminarea cuvântului reputație din definiția indicației geografice și din definiția uh, uh, ING. Comisia vrea să vă amintească că dacă ați uh, um, aplica acest uh, amendament, ați încălca acordul TRIPS, uh, cel uh, de la OMC cu privire la drept de proprietate intelectuală în comerț deci în engleză și franceză, așa numitul acord TRIPS. Deci o asemenea dispoziție ar fi împotriva acordului TRIPS, care, bineînțeles, face parte din dreptul internațional cu privire la indicațiile geografice și ar fi și împotriva uh, coerenței între diferitele sectoare, sectorul agricol, sectorul viniviticol și sectorul uh, băuturilor spiritoase. Și de asemenea ar fi împotriva statu pentru că acum există această regulă în regulamentul 110 din 2008 și riscă ca pe viitor să se anuleze multe indicații geografice care se bazează tocmai numai pe reputație. Un amendament, așadar, care este destul de greu de acceptat. Un alt amendament, numărul 14, în care se dorește uh, ca doar autoritatea dintr-un stat terț să poată să trimită o cerere. Uh, cu alte cuvinte, producătorii din state terțe nu mai pot să se adreseze direct comisiei. Însă, această dispoziție există deja în regulamentul pentru produsele agricole și a fost modificată printr-un, o procedură instituțională, cea a unui grup de lucru, uh, la OMC, deoarece membrii țărilor membre uh, OMC nu pot să reprezintă o povară administrativă pentru uh, membrii din alte state. Deci trebuie să permitem producătorilor stabiliți în statele terțe să trimită o uh, solicitare direct către comisie, nu să treacă printr-o uh, altă autoritate uh, statală. O altă normă, un alt amendament care este uh, cât se poate de nociv pentru operativitate. Este vorba despre amendamentul despre articolul cu privire la opoziție. Vorbim despre motivul uh, pentru care uh, poate să existe o opoziție și se vorbește despre trimiterea unui plic uh, prin poștă, dar de foarte mult timp noi nu mai vorbim despre trimiterea unui plic prin poștă, ci de fapt ne referim la primirea sau uh, trimiterea unui e-mail sau, mă rog, uh, prin alte căi uh, pe care le permite tehnologia informației. Deci nu mai facem referire la trimiterea pe cale poștală. Mai sunt și niște amendamente care tind să atribuie comisiei o putere pentru a adopta acte delegate, însă cu trimitere la niște decizii care de fapt vizează niște aspecte punctuale, ca de exemplu aprobarea regulamentului uh, uh, care înregistrează sau șterge un nume din anexă. Dar aceste acte nu sunt acte legislative, așadar Comisia consideră că ar fi mai bine să se facă aceste modificări printr-un act de punere în aplicare. Același lucru și pentru puterea de a menține uh, registrul. A menține registrul înseamnă să-l adaptăm. Un alt amendament foarte, foarte important, pentru că este mai degrabă foarte nociv pentru sistemul actual, este cel care permite înregistrarea unor omonime. Omonime pentru niște indicații deja înregistrate încă o dată încalcă acordul TRIPS și pot chiar să vă citesc acordul actual din uh, regulamentul 110, unde se spune că o denumire omonimă a unei indicații deja înregistrate și care poate să inducă în eroare consumatorul și poate să-l facă să creadă că vine dintr-un alt teritoriu, atunci acest lucru este interzis. Ori amendamentul 159 sugerează modificarea acestei norme pentru a permite înregistrarea denumirilor omonime, ceea ce înseamnă că pe viitoare poți să înregistrezi o șampanie din uh, Canada sau un vin uh, uh cu denumire ca în uh, Italia, dar care de fapt vine din Argentina. Deci acest lucru nu este cu putință. Un președinte întrerupe pe reprezentantul comisiei. Vă rog frumos să ajungeți la final. Vă mulțumesc. Încerc să fac un rezumat. Un alt amendament important care sugerează să nu mai existe aceste organe de control care verifică conformitatea cu caietul de sarcini. Și acesta, mai ales în ceea ce privește indicațiile geografice propuse de țări terțe uh, nu este cu putință, pentru că de fapt se opune deciziei luate de acest grup de lucru de la OMC, și anume că nu putem să creăm obligații sau povere administrative pentru uh, statele terțe. 391 uh, este un alt amendament care trebuie evitat pentru că nu permite Comisiei să adopte procedurile pentru a modifica normele procedurale, norme procedurale care sunt foarte importante, deoarece această propunere a Comisiei stabilește, uh, cu respectul subsidiarității, să delege către statele membre toată gestionarea modificărilor și trebuie să stabilim procedurile pentru acest lucru. Or, amendamentul 391 nu ne mai oferă această posibilitate. Există multe alte amendamente care sunt importante, le trec revistă foarte repede Amendamentul care reduce timpul de examinare a cererilor comisiei um, de la 12 la 6 luni. Comisia insistă să ceară, mm, să-i se acorde mai mult timp pentru a putea examina cererile, însă dacă va fi obligată să respecte un termen de șase luni, atunci ne dorim ca tipul de analize pe care trebuie să-l facă comisia să fie mai puțin detaliat decât uh, ceea ce uh, trebuie să facem în temel regulamentului actual. Deci am vrea să se precizeze tipul de analiză, să nu fie la fel ca cel din regulamentul privind produsele agricole. Și există și un amendamentul 332 pe care Comisia îl uh, consideră pozitiv. Aș vrea să, aș vrea să mai vorbesc despre registrul și acordul internațional, însă pentru că mi se spune că mi-a expirat timpul, vă, mă opresc aici. It took, uh, quite long. Mulțumim. Am avut uh, o intervenție mai lungă a Comisiei decât a membrilor astăzi. Dau din nou cuvântul uh, doamnei raportor, doamna Iuso. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu o să fiu foarte succintă. Cred că mi-a meritat să ascultăm uh, comisia, pentru că și eu am întrebat-o cu privire la aceste subiecte. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră și pe doamna Dele, care este raportoare de la Comisia Agri, care și-a trebuit să plece. Sunt de acord cu toate cele spuse astăzi de aici. O să continuăm discuțiile cu raportorii din umbră săptămâna viitoare pentru a ajunge la amendamentele de compromis. Încă o dată le mulțumesc tuturor. Mulțumesc. Uh, Mulțumim pentru dezbatere. Votăm în comisie pe 28 noiembrie. Și cu aceasta încheiem ședința noastră. Nu avem diverse. Următoarea noastră ședință va avea loc pe 23 octombrie la Strasburg după care prima reuniune din Bruxelles este pe 6 noiembrie. Mulțumesc foarte mult! O după amiază plăcută!